So, uh, ladies, uh, ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. Ladies and gentlemen, dear. Doamnelor și domnilor, avem o ordine de zi foarte încărcată și va trebui să încercăm să începem la timp. chiar dacă încă nu a sosit toată lumea. daneza, finlandeza, suedeza, poloneza, estona și lituana nu se interpretează astăzi, dar celelalte limbi sunt acoperite. Dacă nu aveți observații privind ordinea de zi, atunci o putem aproba trebuie să trecem la niște alegeri. Al treilea vicepreședinte a renunțat la acest post și grupul PPE propune pe cineva care să-l înlocuiască. Dacă nu aveți uh, obiecții, atunci și domnul Ambrosen poate fi ales prin aclamare. Dacă nu există alți candidați și sunteți de acord cu procedura, atunci să spunem că uh, alegerea a avut, a avut loc prin aclamare. A fost o aclamare foarte clară și Uh, domnule vice, vicepreședinte, bine ați venit! Doresc să vă amintesc că planificasem o, o vizită joi uh, la 9 jumătate uh, pe 19 martie la aș dori să ia parte cât mai mulți colegi la această Agenție uh, Europeană de Apărare, pentru că consider că aceste subcomisii, precum și aia, au, uh, s-au dezvoltat bine, au dezvoltat relații bune și acest lucru trebuie continuat. Pe 30 martie vom avea ultima ședință, iar la sfârșitul acesteia va avea loc un atelier privind localizarea modernizarea uh, instalațiilor uh, militare și potențialul rol al uh, politicii europene de securitate și apărare. Apoi, după cum știți, acest mandat parlamentar este ultimul pentru mine și de aceea la, urm- la sfârșitul următoarei reuniuni vă invit la un pahar pe data de 30 martie. Trecem acum la un punct plăcut pe ordinea de zi, deoarece, deoarece avem plăcerea să o avem prezentă pe doamna Caterina Secuenseva, președinta COARM. Uh, avem 45 de minute la dispoziție pentru acest punct. Dați-mi voie să vă spun că transpunerea acestui codex uh, este ceva pe care îl salutăm. Acesta a fost unul dintre scopurile subcomisiei, de, aceea de, acela de a dezvolta o poziție comună, în, astfel încât acest cod de conduită să capete o obligativitate juridică în toate statele membre. Și, în al doilea rând, doresc să vă spun că sprijinim orice efort în ceea ce privește tratatul privind exportul de arme. Sunt sigur că există multe întrebări. Cel care a fost în trecut raportor privind uh, codul de conduită va ridica multe întrebări cu siguranță. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun, bine, bună ziua, distinși membri ai Parlamentului European. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la reuniunea de azi. Sunt foarte bucuroasă să pot uh, continua tradiția reuniunilor COARM împreună cu Subcomisia pentru Apărare și Securitate. Este o onoare pentru mine să prezint activitățile COARM de când doamna, domnul Jean-Claude Pruner, uh, predecesorul meu, va a informat uh, la 8 decembrie. Este și motivul pentru care Aș dori să vă prezint informația în mod tematic și nu cronologic. În primul rând, dați-mi voie să vă dau câteva detalii privind adoptarea și implementarea poziției comune 944 din 8 decembrie 2008 de definire a regulilor generale de export a echipamentului și tehnologiei militare, în alte cuvinte, adoptarea codului de conduită în cadrul unei poziții comune. Poziția comună este un instrument cu obligativitate juridică care înlocuiește uh, codul de conduită. Prevede ca statele membre să evalueze uh, în conform criteriilor din articolul 2. De fapt, acest articol 2, criteriile cuprinse în articolul 2 sunt foarte similare celor cu care v-ați familiarizat din uh, codul de conduită. Există însă unele aspecte diferite. Se lărgește area de acțiune. În special aș vrea să mă refer la faptul că există unele mici diferențe. Una dintre aceste mici diferențe este criteriul numărul 2, care acum conține și o referire clară la legislația uh, privind aspectele uh, umanitare, ceea ce nu apărea în codul de conduită. În acest sens, COARM va emite o versiune actualizată a manualului uh, utilizatorului sunteți conștienți de faptul că acest uh, ghid al utilizatorului este un document public al COARM, care oferă orientări privind codul de conduită și poziția comună și modul în care acestea trebuie interpretate. De asemenea, statele membre fac pași pe calea asigurării faptului că uh, există referire la acestea în legislațiile lor naționale. De asemenea, țările terțe care s-au aliniat la acest cod de conduită deja ne-au informat cu privire la uh, disponibilitatea lor de aliniere. Adoptarea codului de conduită ca un uh, act cu oblig obligativitate juridică este un, res este un uh, semnal puternic către lume care dovedește hotărârea statelor de a preveni uh, uh, vânzarea de arme care poate duce la uh, instabilitate. Se oferă și un exemplu al unui sistem care întărește credibilitatea Uniunii Europene în acest domeniu. Dovedește fezabilitatea unui tratat privind comerțul cu arme. Astfel trecem la următorul subiect. Probabil că cea mai importantă prioritate a președinției cehe în domeniul COARM, și anume promovarea procesului care duce la adoptarea unui uh, ATT. Uniunea Europeană în uh, general și statele membre în particular sprijină acest tratat Toate statele membre continuă să, joacă, să joace un rol activ în sprijinirea acestui obiectiv. În calitate de președinte al COARM, acum câteva săptămâni am participat la primul grup de lucru de la New York și mă bucur să vă spun că rezultatele primei ședințe sunt oarecum încurajatoare a existat în ianuarie o ședință care nu a, a avut rezultate la fel de încurajatoare. Era cu privire la metodele de lucru, dar mulțumit uh, președinției uh, competente a domnului Vătar, care prezidează activitatea din New York, Agenda a fost convenită din prima zi, însemnând, însemnând că restul săptămânii am reușit să discutăm aspectele de fond, axându-ne, axându-ne pe obiective, pe area de acțiune și parametrii unui tratat. În timpul acelor discuții a devenit clar că statele membre se împart în trei categorii. Una este cea a super, suporterilor. Mai puțin Statele Unite, apoi Africa subsahariană, America Latină sau, de exemplu, Indonezia. Apoi există țările ezitante, Rusia, China, India, Israel și majoritatea țărilor arabe. Apoi țările care se opun de exemplu Pakistan sau Egipt. O categorie aparte este reprezentată de SUA, care, după cum știți, au votat împotriva rezoluției de stabilire a grupului de lucru care să discute ATT. A existat și o schimbare a administrației, încă nu s-a specificat noua poziție dar uh, cred că ar trebui să păstrăm un optimism foarte prudent. Un alt lucru care a fost interesant la New York a fost faptul că a reieșit că nu toate statele membre ale Uniunii Europene sunt pe deplin conștiente de implicațiile și motivațiile unui tratat de acest gen, mai ales acele state membre care nu au fost reprezentate uh, la grupul uh, experților guvernamentali din 2008. Pentru cei care nu știți, în 2008 uh, a existat un grup special de experți guvernamentali din 27 uh, state membre ale ONU, discutând fezabilitatea, area de acțiune și parametrii unui ATT. Anul acesta, formatul a fost modificat. Am făcut un pas în plus. Există doar două ședințe, dar asta, asta nu înseamnă că discuțiile trebuie să continue la infinit, dar uh, orice stat uh, poate deveni membru. În ceea ce privește ATT, mă bucur să vă informez că la 19 ianuarie Consiliul a adoptat decizia 42 de sprijinire a activităților de promovare în rândul țărilor texte, procesul care se ducă tot către un tratat privind comerțul cu arme. Proiectul a, a început în Geneva cu un eveniment de lansare la 24 februarie, înainte de sesiunea grupului de lucru și uh, unicul obiectiv a, a fost informarea misiunilor permanente a delegațiilor, a, a um, ambasadorilor cu privire la această activitate și la faptul că Uniunea Europeană um, desfășoare un uh, proiect în uh, sprijinul unui uh, proces ATT în uh, calitate de uh, președinte am fost uh, prezent și am, ne-am adresat forumului cu niște observații de deschidere. Fondul proiectului constă în prevederea șase uh, Uh, seminarii, uh, două pentru Africa, una în Orientul Mijlociu, una pentru America Latină și Caraibe, una pentru Asia Pacifică și una pentru țările OECD în Europa. Mai există și alte evenimente conexe, una în New York în octombrie, anul curent, Apoi vor mai exista, vor mai exista evenimente la sfârșitul acestui proiect. Pe scurt, aș dori să evidențiez care sunt unele dintre obiectivele prevăzute în decizia Consiliului. Spărirea conștientizării de către statele, ă, statele membre ale ONU contribuția la o mai bună implicare a tuturor statelor membre și a organizațiilor regionale în acest proces, încurajarea schimburilor de opinii între state care sunt uh, părți la GGE, încurajarea uh, dezbaterilor identificarea elementelor uh, de acțiune și implicațiile unui tratat privind comerțul cu arme. Noi dorim să implicăm, bineînțeles, uh, pe suporterii unui uh, tratat, ATT, dar um, și pe cei sceptici. Statele membre vor face toate um, eforturile pentru a asigura încheierea cu succes a procesului ATT. Dați-mi voi acum să vă spun câteva cuvinte privind activitățile care mai rămân de realizat și prioritățile cu arm. Acestea includ activitățile în cadrul um, codului de conduită, care acum a devenit o poziție comună, bineînțeles, seminarul regional, știți că există un proiect pe 2 ani, un proiect care constă din diferite seminarii în uh, terțe țări. În timpul președinției franceze s-a organizat un uh, seminar regional în uh, Brabant în decembrie 2008 și acesta a oferit o oportunitate de a discuta cu aproximativ 20 de reprezentanți din țări nord-africane fie că era vorba de funcționari de rang înalt din ministerele de externe și ale apărării. A fost pentru prima dată când Uniunea Europeană a organizat astfel de seminarii pentru țările nord-africane și am fost uh, foarte bucuroși că toate țările nord-africane, cu excepția Egiptului, au fost uh, reprezentate, că s-au trimis uh, delegații din capitalele țării respective. În cazul Libiei a fost un delegat de la reprezentanța lor din New York. În ce privește potențialul de cooperare, s-au făcut prezentări detaliate, de asemenea o prezentare a argumentelor în favoarea unui uh, tratat privind comerțul cu arme ATT. Reprezentanții nord-africani au exprimat interes nu doar în ce privește cooperarea în uh, domeniul prevenirii traficului ilegal, ci și pe probleme legate de țările de import, importatoare, exportatoare și de tranzit. Au fost interesate de abordarea bazată pe criterii și de poziția comună a Uniunii Europene uh, în ce privește exporturile de arme în legătură cu prevenirea destabilizării acumulărilor de armamente convenționale la nivel internațional și regional. Vor fi două seminarii privind acțiunea comună care vor avea loc sub președinția cehă, unul la sfârșitul aprilie în Kiev pentru Ucraina. Acesta va fi primul seminar UE-Ucraina la nivel european pentru această țară și care se va ocupa numai de controlul exporturilor de armament. Al doilea seminar va fi pentru Balcanii de Vest. Se va ține la Tirana. E partea unui efort continuu pe care îl facem. Am avut o serie întreagă de seminarii pentru țările din Balcanii de Vest uh, și uh, în timpul președinției slovene a fost unul, ultimul a fost în mai anul trecut așadar. Și Ultimul seminar în acest stadiu al uh, acțiunii comune va fi sub președinția suedeză pentru Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Moldova și va avea loc la Tbilisi. În timpul președinției noastre și după aceea în timpul președinției suedeze, în lumina experienței uh, seminarilor actuale, uh, COARM uh, va evalua posibilitatea unei reînnoiri a acestui program Acțiune Comună și dacă uh, ar trebui să ne gândim și la alte țări. Cele trei priorități au fost adoptarea uh, codului de conduită ca și poziție comune și a tratatului privind comerțul cu arme, Principalele subiecte ale întâlnirii informale COARM care a avut loc la Praga pe 15 ianuarie, pentru că știți că sunt trei întâlniri COARM formale în timpul unui semestru, dar uh, fiecare președinție începe semestrul organizând un seminar informal în capitala țării respective. Asta s-a întâmplat pe 13 ianuarie în Praga. În ce privește celelalte priorități, evident că aș vrea să menționez dialogul continuu cu partenerii noștri, adică dumneavoastră, membrii Parlamentului European, cei ai comisiei sede, dar de asemenea și organizațiile non-guvernamentale. Vom continua tradiția de a ține întâlniri informale cu ONG-urile în parteneriat uh, și asta se va întâmpla până la sfârșitul lui iunie. De asemenea, avem uh, troicile standard. Am avut-o deja o troică cu Statele Unite, Rusia și Norvegia. Aici, în special, începește Statele Unite și Rusia. A fost foarte interesant să discutăm opiniile lor și viziunea noastră asupra proiectului și asupra uh, ATT-ului. Evident, uh, din moment ce Norvegia s-a raliat codului de conduită și poziții comune la fiecare trei uh, luni uh, Norvegia ne informează în legătură cu tranzacțiile refuzate și noi facem același lucru noi, Uniunea Europeană. Troica cu Canada și uh, Marea Britanie va avea loc în mai, în marja întâlnirii de la Vasena și când menționez acest aranjament uh, vreau să subliniez că o altă prioritate a președinției cehe va fi de a se implica și mai mult în eforturi de a se asigura că uh, calitatea de membru pentru Cipru este inclusă în acest uh, aranjament pentru a ne asigura că toți uh, membrii Uniunii sunt, fac parte din acest regim al controlului armamentului. Începește raportul anual al Uniunii Europene. Acesta este un alt element cheie al agendei. Statele membre încearcă constant să-și armonizeze prevederile să îmbunătățească transparența Uh, cel de-al 11-lea raport anual uh, ar trebui să ofere informații privind uh, licențele de intermediere, atât cele acordate cât și cele neacordate și sperăm să putem avea un raport cel mai târziu la începutul toamnei. Adunăm datele de la statele membre în acest moment. De asemenea, Valoarea noastră anuală a listei militare comune a Uniunii Europene, actualizarea acesteia a fost încheiată în decembrie anul trecut uh, și versiunea updatată va fi publicată în monitorul oficial uh, la secțiunea C. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că COARM urmărește de aproape discuțiile din Consiliu și Parlament privind directiva comună privind simplificarea termenelor și condițiilor privind transferul uh, produselor uh, uh, legate de domeniul de apărare în comunitate și uh, COARM subliniază implicațiile legate de al doilea pilon. Statele membre încearcă să vadă cum uh, ar trebui să fie transpuse cât mai bine aceste prevedere ale directivei când va fi adoptată, cum vor fi transpuse în legislația națională și evident că aceste subiecte vor apărea și în viitor pe agenda COARM. Și aici aș vrea să închei prezentarea și să vă dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Aș fi vrut să văd mai mult entuziasm din partea dumneavoastră, domnule Van Vogau, pentru că până la urmă a, fost, a trecut foarte mult timp și cu toții ne-am luptat pentru asta și sunt foarte bucuros că am obținut o poziție unanimă în Parlamentul European și cred că ar trebui să explicăm acest lucru cu mai mult uh, entuziasm. Da, sunt foarte bucuros să fac asta, spune președintele, să încerc să arăt mai mult uh, entuziasm. Deși modul meu normal de operare nu presupune acest lucru, după cum știți, dar mulțumesc foarte mult așadar. Acum aflăm despre aceste probleme legate de implementarea acestor principii și am două întrebări care se referă de implementare ca atare. Poate folosind uh, un exemplu concret uh, legat de un export de armament, ați putea să ne explicați cum funcționează acest cod de conduită și, pe de altă parte, statele Uniunii Europene încă uh, furnizează arme unor țări care se află în război. Iau două exemple, războiul din Georgia și războiul din Gaza. Georgia și Israelul, ambele primesc cantități substanțiale de arme din partea unor state membre UE. Deci cum va fi posibil, datorită acestui cod de conduită, să oprim această situație? sau uh, să știm măcar uh, mai precis cine livrează aceste arme, pentru că în ambele cazuri vorbim despre armament care a fost efectiv folosit în luptă, într-un război, și cred că e foarte important să discutăm aceste lucruri într-un mod cât mai concret, tangibil, să folosim exemple concrete, pentru că până la urmă vorbim despre războaie și despre faptul că exporturile de armament către țări aflate în război nu vor mai fi posibile. Doamna Gămeș, mulțumesc, domnule președinte, sunt uh, într-adevăr foarte mulțumită de această evoluție și aș vrea în special să mulțumesc președinției franceze care a cauzat, care a obținut această evoluție a codului de conduită privind exporturile de arme în, și transformarea într-un document obligatoriu, așa cum noi în Parlament am cerut în mod consecvent de mulți ani. Cred că este important să subliniem faptul că președinția franceză a fost cea care a făcut această schimbare, care a transformat această dorință în realitate și eu ca și alții adesea am uh, arătat cu degetul în trecut uh, guvernul francez uh, ca la un guvern care obiecta la această schimbare și acum cred în schimb că trebuie să dăm credit francezilor pentru această schimbare și știu că la începutul președinției lor nu erau așa de susținători acelei uh, cărți albe pe care președinția franceză a a publicat-o. De fapt, înaintea începutului președinției UE, nu, nimic nu sugera că va fi vreo schimbare, ci mai degrabă că lucrurile vor continua ca și până înainte și că exporturile vor, uh, vor continua. Uh, și de aceea nu este irelevant să discutăm despre acțiunile întreprinse în acest Parlament și despre cooperarea pe care am avut-o cu președinția franceză pentru a convinge că aceasta este o problemă importantă pentru noi toți. De asemenea, sunt uh, recunoscător reprezentantului COARM din partea președinției cehe pentru informarea pe care ne-a făcut-o și, de asemenea, uh, cu privire la evoluțiile uh, în proces, procesul de pregătire a ATT-ului, a și aici cred că n-ar trebui să fim uh, pasivi, mai ales față de Statele Unite, pentru că vom obține o schimbare de poziție uh, diferența între administrația Bush și administrația Obama uh, nu poate fi mai mare, dar nu putem să ne uh, mulțumim cu asta, trebuie să încercăm să interacționăm cu Statele Unite, să-i determinăm să schimbe poziția, uh, e, pentru că asta ar respecta promisiunile lui Obama. Aș vrea să întreb dacă puteți să ne spuneți cum progresează statele membre în ce privește transpunerea uh, în legislația internă a prevederilor poziției comune. Aveți uh, informații pentru că mi închipui că majoritatea uh, statelor membre vor trebui să transpună această poziție comună în legislația internă și nu doar în ce privește pregătirea viitorului raport, ci și în ce privește adaptarea procedurilor, pentru că vorbim acum despre un document obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci dacă aveți mai multe informații, aș vrea să mi le comunicați. Și de asemenea vreau să întreb și poate reprezentantul Comisiei va putea. A, nu avem un reprezentant al Comisiei Europene aici. Ba da, avem. Acum, în momentul în care Consiliul și Comisia au uh, încheiat dezacordul lor privind uh, această problemă, care știți că îi dusese până la o confruntare în justiție, și acum, în momentul în care uh, codul de conduită a devenit o poziție comună, ce tip de acțiuni uh, vizează Consiliul și Comisia pentru a promova eforturi de prevenire a vânzării armelor, uh, în special armelor ușoare, mai ales uh, în țări din Africa, în cadrul programului de acțiune al UNDP împotriva comerțului cu arme uh, ușoare. Și spun acest lucru pentru că în cadrul adunării comune parlamentare UEACP am avut în 2006 un raport care sublinia impactul acestui comerț cu arme ușoare în uh, ce privește uh, dezvoltarea. Și partenerii noștri din țările ACP în mod unanim au subliniat cât de important ar fi ca Uniunea Europeană să susțină acțiuni în toate țările ACP pentru a lupta împotriva comerțului ilegal cu arme mici. Mulțumesc. Văd că mai dorește să ia cuvântul doamna Ber. Mai este altcineva? Pentru că vreau să închid lista de vorbitori. Avem foarte puțin timp. Nu sunt obiecții, spune președintele. Așadar, lista vorbitorilor este închisă. Îi dau cuvântul domnului Olmer. Thank you. Uh... I first of all have to apologize for being late. I mean, I... Mulțumesc în primul rând, îmi cer scuze că am întârziat. Uh, a fost un blocaj rutier din cauza unei demonstrații, deci îmi uh, cer scuze că n-am fost de la început să vă aud uh, prezentarea, dar vreau să folosesc această ocazie, în primul rând, ca să vă mulțumesc că ați venit și, în al doilea rând, pentru a vă pune câteva întrebări care mi se pare extrem de importante. În primul rând, sigur, ne-am bucurat să aflăm că s-a adoptat poziția comună și codul de conduită. E un lucru pentru care ne-am luptat de mult. Și o am o întrebare foarte concretă. Uh, Uh, unde ne aflăm, care e situația în ce privește îmbunătățirea criteriilor și cum vom implementa această poziție comună, în ce termeni și care este acum uh, perspectiva pe care avem în fața noastră. Și a doua întrebare are legătură cu Israelul și cu pașii specifici care au fost luați sau urmează să fie făcuți pentru a preveni situațiile în care ajung arme în regiune mai ales în, uh, în situația actuală și având în vedere ce s-a întâmplat în trecut. Pentru că multe, în multe cazuri, numeroase țări membre au livrat uh, arme uh, guvernului Israel, cel puțin guvernului Israelului. De asemenea, uh, un lucru extrem de important este ca tratatele privind comerțul cu arme, tratatul privind comerțul cu arme să funcționeze. E un lucru foarte bun că putem să dăm un imbold acestei inițiative în, la Națiunile Unite. Ar fi interesant să aflăm care ar fi perspectiva noastră și a Consiliului privind uh, activitățile de la Națiunile Unite în acest domeniu. Și, în fine, ultima întrebare, care este influența achizițiilor uh, de arme privind uh, piața externă? Pentru că am înțeles că întotdeauna a existat o legătură între piața internă de armament și piața externă și adesea nu știm dacă acest, această relație este gestionată corect și așadar aș vrea să știu care este influența procedurilor de achiziție privind exporturile de arme. Mulțumesc foarte mult, domnule. Doamna Beer, spune președintele. Doamna Beer, mulțumesc uh, pentru informații. Aș avea și eu două întrebări, pentru că, așa cum spunea președintele, nu avem foarte mult timp. Prima întrebare se referă la o vânzare de arme din Germania către Pakistan. Am pus întrebarea Consiliului și Comisiei anul trecut, am cerut o evaluare a acestea. Sigur, în acel moment codul de conduită nu era obligatoriu din punct de vedere juridic, așadar a fost ignorat, încălcat. Uh, ei au spus că în uh, anul precedent nu mai fusese niciun fel de încercări de a exporta armament în Pakistan. Evident, însă, din ce am uh, auzit eu, dacă am fi avut un uh, cod obligatoriu, l-ar fi uh, încălcat oricum. Așadar, ă, totuși sunt sigură că el va avea un ă, efect pozitiv pentru că există foarte multă contrabandă cu armament. Așadar, aveți vreo analiză, studii, cercetare ă, care să arate ce se întâmplă de fapt, care e situația? Și credeți că va fi posibil în viitor să controlați mai bine contrabanda cu arme? Mulțumesc, o să încerc să răspund la întrebări. Unele dintre ele uh, s-au suprapus oarecum, s-au repetat. O să o iau cu întrebare cu întrebare și o să încep cu codul de conduită, care nu mai este codul de conduită, conduită ci poziția comună. Totuși uh, ne referim la el în continuare ca și cod de conduită. Într-adevăr a fost adoptat ca o poziție comună Însă trebuie să vă dați seama că uh, chiar și atunci când uh, codul de conduită era o declarație uh, politic obligatorie, din punct de vedere politic, toate statele membre evaluau la vremea aceea autorizațiile de export în funcție de criteriile de conduită. Criteriile ca atare, după cum știți, nu s-au schimbat în mod semnificativ. Am uh, vorbit uh, despre uh, criteriul de întărire și de extindere pentru a include și dreptul umanitar acum. Uh, nu vreau să vă dezamăgesc uh, prea mult, însă în activitatea de zi cu zi a uh, autorităților uh, responsabile cu autorizarea nu s-a schimbat foarte mult odată cu transformarea codului de conduită în poziție comună. Suntem și am fost cu toți implicați în Uh, procesul de autorizare și uh, am uh, reevaluat aceste criterii de autorizare. În ceea ce privește transpunerea în legislația națională, națională am discutat în mod informal la o întâlnire în Praga și la prima întâlnire formală a COARM în februarie unele țări au deja criteriile din cod și acum din poziția comună inclus uh, în uh, dreptul național. Alte state membre nu și, desigur, uh, o vor implementa. Unele state membre au indicat și faptul că își vor modifica legislația națională împreună cu directiva care sperăm că va fi adoptată uh, curând în ceea ce privește transferurile intracomunitare. unde problema este similară. Nu pot să spun în ce, uh, cât timp va dura procesul legislativ în statele membre. Asta este treaba uh, Secretariatului Consiliului pentru a culege informații și uh, să coreleze împreună cu informațiile uh, privind uh, intermedierea. În statele membre, procesul de punere în aplicare, de implementare, va fi ilustrat în raportul anual. Este vorba de o implementare legislativă a poziției comune în dreptul național. În ceea ce privește Gaza, Israel și Georgia, întrebările referitoare la aceste țări. Înțeleg că aceste teritorii vă interesează în mod deosebit și sunt de interes uh, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Știți uh, foarte bine, probabil, că fiecare întâlnire ARM face un tur de tablă, un tur de masă, Uh, discutăm câteva teritorii și uh, facem un schimb de experiență în ceea ce privește exporturile către acel uh, teritoriu concret. În ultima jumătate de an am discutat despre Georgia și Israel, deci ele au fost incluse în acest tur de masă. Georgia, discuția despre Georgia avut loc în septembrie, chiar după problemele din august, evenimentele care au avut loc în august în Georgia. Acest lucru a dovedit că abordarea Georgiei uh, este foarte restrictivă. La vremea respectivă toate statele membre au raportat înghețarea exporturilor de arme către Georgia. Aceasta era informația din septembrie. În ceea ce vește Israel, am avut un tur de masă la ultima întâlnire din februarie, COARM. Sigur, acolo există exporturi și de arme către Israel din statele membre ale Uniunii Europene. Acest lucru se regăsește cu ușurință în raportul anual. Uh, Există și state membre care nu exportă arme Israelului și alte state membre care uh, se uh, gândesc și își uh, schimbă poziția din acest din acest motiv uh, s-a făcut acest tur de masă, având în vedere evenimentele din uh, Gaza și uh, statele de ce își reconsideră autorizarea exportului de arme în acest context. O altă întrebare importantă, nu numai pentru că e vorba de opinia statelor membre, mulți sceptici au vorbit uh, uh, pe toată durata întâlnirii din New York uh, de o săptămână, mm, întâlnirile în cadrul Troicăi și s-a spus de multe ori, da, da, nu are niciun sens dacă Statele Unite nu se implică și am a existat și o întâlnire informală a Troicăi cu Statele Unite. Am avut și una în februarie, la scurt timp după instalarea noii administrații în Statele Unite. Și așa cum am spus uh, la început, la vremea respectivă și nici în momentul de față nu există o poziție foarte clară în ceea ce privește uh, tratatul cu, privind comerțul cu arme. Eu cred că impresia este că ar trebui să fim uh, uh, optimiști, uh, însă optimiști cu prudență. S-ar putea să existe, să asistăm la o schimbare, la o mutare, poate cuvântul este prea... Uh, uh, uh, mult spus, însă ceea ce vreau să spun că nu vrem să slăbim standardele care există în momentul de față prin adoptarea unui uh, tratat privind comerțul cu arme care ar uh, slăbi aceste uh, standarde. Acesta a fost și răspunsul nostru către colegii uh, din Statele Unite. Nu am fi de acord cu un tratat privind comerțul cu arme care să uh, scadă uh, și să slăbească aceste standarde. Uh, Ă, asta nu ă, exclude însă posibilitatea ca alte state membre să aibă ă, norme mult mai stricte, standarde mai înalte decât cele din tratatul privind comerțul cu arme în ceea ce privește exportul de arme. Acest lucru, desigur, este posibil. Uniunea Europeană și statele membre luate individual uh, sunt uh, foarte active uh, în acest domeniu. Ce alte întrebări au mai fost adresate? Mă tem că n-am înțeles foarte clar întrebarea legată de achiziții și piața internă și externă. Uh, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, aș dori să răspund, dar uh, nu am înțeles bine întrebarea. În ceea ce privește uh, armele de calibru mic și armele ușoare și uh, Comisia UE-ACP, nu există criterii anume în ceea ce privește exportul către țările uh, ACP. Dar, desigur, atunci când se are în vedere un export către aceste țări, se parcurg toate criteriile. Uh, acțiuni de conștientizare pentru combaterea comerțului ilicit. Dar asta nu intră puțin, nu intră în uh, domeniul uh, în uh, armă, Dar uh, sigur că uh, ar trebui să discutăm acest lucru în cadrul uh, tratatului privind comerțul cu arme. Am spus că va exista o decizie a Consiliului de susținere a acestui tratat cu șase seminare în toată lumea. Două dintre ele sunt dedicate Africii. Primul seminar va avea loc la Dakar pentru Africa uh, de vest și pentru ale, alte părți ale uh, Africii. Avem uh, cu siguranță un cadru pentru aceste seminare, însă vrem să abordăm chestiuni care sunt specifice pentru fiecare regiune și în cazul Dakarului ne gândim la armele de calibru mic și armele ușoare această uh, temă va fi abordată în Dakar. Cam atât. Mulțumesc uh, foarte mult. Am parcurs lista vorbitorilor și celor care au solicitat să intervină. Vă mulțumesc pentru raport. Uh, în urma evenimentelor îngrozitoare care s-au întâmplat la școala din Germania, Cred că trebuie să avem reguli uh, care să guverneze modul în care sunt manipulate armele atât pe plan intern cât și pe plan extern. Uh, trebuie să le respectăm și să îmbunătățim. Ori de câte ori o astfel de îmbunătățire a dispozițiilor legale uh, este posibilă. Acesta ar fi un pas înainte, iar un alt pas înainte important ar fi tratatul privind armamentul. Vă urez succes în activitatea noastră în această privință și vă mulțumesc că ați venit să ne vizitați. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi. Uh, schimb de opinii cu Claude François Arnoux, care și-a arătat disponibilitatea de a veni și de a ni se adresa astăzi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 Äh, ich danke herrn Mathiesen, äh, dass er Și domnul uh, Matis, vreau să le mulțumesc pentru că am reușit uh, să uh, con configurăm o delegație foarte puternică într-un timp foarte scurt. Aș vrea să vă spun care sunt concluziile mele în urma acestei vizite. Uh, operațiunile din Chad în urma Bosniei sau uh, operațiunea din uh, Chad este cea mai mare după Bosnia, desfășurată de uh, uh, Uniunea Europeană avem peste 3.000 de uh, militari uh, acolo din uh, Polonia, Austria, Franța și din Rusia, <laughs> apropo, în mod straniu, chiar dacă nu este un stat membru, 98 de persoane și elicoptere. A fost pentru prima oară când uh, militari dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene a fost implicat în operațiuni ale Uniunii Europene. Uh, desigur, Franța a avut rolul uh, conducător, a avut partea leului atunci când a fost vorba de numărul de personal desfășurat acolo Ne-am întâlnit cu un comandant uh, irlandez uh, care era acolo pentru a demonstra că e vorba de operațiune cu caracter internațional și totul a mers excelent. Am avut uh, prilejul să vizităm o tabără de găzduire a refugiaților și persoanelor deplasate de la Darfur, și persoane uh, deplasate pe plan intern din Chad. Ambele grupuri ne-au spus că securitatea personală uh, s-a îmbunătățit în urma integrărilor în aceste uh, tabere și cu persoanele deplasate pe plan intern din chat, ne-am întrebat cum vor, se vor întoarce. Unii ne-au spus că au fost 55.000 de astfel de persoane deplasate, alții ne-au spus că au fost numai vreo 30.000. Unii spun că se simt complet în siguranță. și că doresc uh, să se întoarcă acasă uh, pentru recoltare, după care vor să se reîntoarcă uh, în tabără pentru că acolo se simt mai în siguranță decât în sate. Ceea ce vrem să facem la nivelul satelor este să ne asigurăm că oamenii se pot întoarce acolo, că se asigură condiții de securitate suficiente și trebuie să facem ceva în această privință. Este o realizare logistică uh, semnificativă ca trupele să fie menținute acolo și să li se furnizeze cele necesare. Trupele Uniunii Europene sunt uh, salutate, prezența lor este binevenită de către populația uh, locală, deci lucrurile stau bine din acest punct de vedere. A fost uh, greu ca trupele să fie uh, trimise acolo și să se uh, așeze. Acolo a fost greu să se furnizeze toate materialele pentru elicoptere. Este un aspect la care trebuie să ne gândim și în viitor, pentru că mai sunt încă multe de făcut un factor de insecuritate este situația din Darfur acum. faptul că președintele sudanez a interzis uh, activitatea majorității ONG-urilor. Aceasta ar putea să ducă la o nouă evoluție acolo, un nou val. Äh, M-a interesat să aflu cum s-au uh, transferat responsabilitățile s-a descris ca un proces de transfer al pălăriei, mai degrabă decât două pălării una peste alta. Adică uh, erau uh, mai multe trupe care au, rămas, care au uh, fost acolo în cadrul uh, ONU, au rămas pe loc, uh, doar și-au uh, schimbat pălăria, sub, fiind acum sub uh, comanda Uniunii Europene. Am crezut că, am considerat că este interesant ce a spus domnul Leroy, și anume că transferul competențelor lucrează în ambele sensuri. De exemplu, în Kosovo, noi am uh, preluat de la ONU în Kosovo, pe când, pe când în Chad se întâmplă procesul invers. S-a referit la posibilitatea ca un grup de luptă din partea UE să poate fi desfășurat atunci când situația devine critică. Sigur că ne interesează foarte mult aspectul finanțării. Mecanismul Atena nu ar trebui folosit astfel încât cei care poartă deja povara să dobândească o povară suplimentară nu ar fi echitabil față de unele statele membre. State membre. Acestea sunt chestiuni care vor trebui examinate în viitor, de aceea sunt bucuros să aflu ce ne va spune doamna Zandu, care ea îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut chiar dumneavoastră bilanțul acestei operațiuni, pentru că Ați asistat la transferul de autoritate și ați făcut-o într-o manieră foarte grăitoare. Uh, așa încât îmi rămâne puțin de spus în legătură cu acest bilanț. Poate aș insista asupra, din punctul de vedere a celor care au uh, lucrat din punct de vedere al planificării acestei operațiuni asupra unor elemente. În primul rând, așa cum ați amintit, obiectivul uh, inițial al operațiunii a fost de a aplica rezoluțiile Națiunilor Unite, astfel încât să permită evitarea agravării situației pe plan regional în urma mișcărilor uh, cauzate de situația din Darfur. De asemenea, trebuia să permitem Națiunilor Unite să-și desfășoare activitățile în formarea uh, jandarmilor și a DIS lucru care a fost făcut. În uh, ceea ce privește securitatea dumneavoastră, domnule președinte, ați deschis, descris uh, ameliorarea uh, situației. Uh, Există nuanțe pe care le-ați uh, subliniat în ceea ce privește persoanele deplasate și mm, refugiați, posibilitatea de a se reîntoarce sau nu în satele uh, de origine, însă Uh, acest lucru este recunoscut de ONG-uri, uh, de uh, ONU. Există o îmbunătățire a situației din punct de vedere al securității pe care ați constatat-o și dumneavoastră. Faptul că s-a putut face acest transfer de autoritate dinspre Uniunea Europeană către Națiunile Unite nu este un transfer care acum un an ar fi putut să pară un lucru de la sine înțeles. Trebuia să se uh, vadă cu ochi buni de cei din regiune uh, uh, preluarea de către ONU. Acest lucru nu ar fi fost posibil cu un an în urmă, dar uh, uh, acest lucru a fost făcut posibil de faptul că s-a demonstrat cât de bine este să existe o misiune în Chad. Și asta a permis evoluțiile pozitive și primirea uh, bună făcută de autoritățile din Chad prezenței ONU în regiune. Așa cum ați uh, subliniat, uh, și uh, populația a văzut cu ochi buni activitatea forței. Și mă refer la generalii care au coordonat operațiunea și la militarii care uh, s-au confruntat cu riscuri. Uh, pentru prima oară s-a pierdut viața unui militar. Trebuie să uh, ne aducem uh, omagiu tuturor soldaților desfășurați acolo și comandanților. Un element a fost decisiv și ați subliniat și acest lucru, și anume faptul că majoritatea statelor membre care au contribuit la operațiune au acceptat să își continue uh, angajamentul uh, sub, comanda, sub comandamentul Națiunilor Unite. Uh, nici asta nu era o evoluție firească, pentru că uh, de la sine înțeleasă, pentru că faptul că a existat euforciad uh, înainte a permis uh, preluarea de către Națiunilor Unite și s-a asigurat o tranziție lină, nu a existat uh, un vid de securitate. Deci, momentul rămâne să fie dificil, de aceea trebuie să continuăm să avem forțe desfășurate acolo și în Chad și în regiune, suntem în situația în care există în permanent riscuri, amenințări și din acest motiv există nevoia prezenței uh, în continuare a unei forțe multinaționale. Uh, aș vrea să uh, subliniez în legătură cu succesul pe care l-ați menționat, domnule președinte, și anume vreau să vă spun că a fost o operațiune care a fost uh, europeană uh, Uh, dacă a existat un uh, comandant uh, irlandez, este pentru că a existat un contingent, contingent semnificativ de militari irlandezi. Multe state s-au alăturat acestor eforturi, pentru unii lucrurile nu au fost deloc ușoare, și țările terțe au avut o contribuție importantă și este prima ocazie pe care o avem de a face o contribuție uh, în interiorul uh, liniei de uh, comandă a Rusiei. Uh, a fost uh, o negociere pentru care mulțumesc lui Ronald, Ronald Olbo. A fost uh, lungă, uh, spinoasă, însă rezultatul există. Sunt patru elicoptere rusești care au respectat întru totul modalitățile de operare și regulile Uniunii Europene. De asemenea, s-a salutat participarea altor țări terțe Uh, Croația și Albania. Un alt uh, element care cred că este foarte important în această operațiune este că se vorbește foarte mult despre uh, o uh, globalitate și despre o abordare cuprinzătoare. Încercăm să asigurăm că aceasta nu este o simplă operațiune militară, ci că se înscrie într-o strategie și un obiectiv politic și, doi, încercăm să punem la oaltă diferitele instrumente care există la dispoziția Uniunii Europene, în speță instrumentele comunitare. Și este o operațiune în care, din primele momente, am putut să uh, conlucrăm împreună cu Comisia. Prima misiune de evaluare uh, care s-a făcut în uh, chat, colegii de la comisie au venit împreună cu cei de la secretariatul uh, Consiliului, de la statul major și au identificat tot ce se poate face în mod util cu mijloacele la dispoziția Uniunii Europene. Deci, uh, pe tot parcursul acestei operațiuni am fost în contact cu persoanele și din Consiliu și am putut uh, să uh, avem uh, și o relație bună cu ONG-urile, astfel încât forța să nu fie privită ca un corp străin acolo. De asemenea, partea de dezvoltare s-a axat pe posibilitatea de a îmbunătăți condițiile în satele de origine ale persoanelor deplasate, astfel încât aceștia să se poată întoarce acolo, deci să se întrunească condițiile. Și Uh, Comisia a alocat uh, fonduri pentru susținerea acțiunii uh, ONU minorcat. Deci se vede un caracter global din toate acestea și o abordare cuprinzătoare, generală a chestiunilor pe care le implică uh, criza. Uh, de la operațiune la alta încercăm să ne îmbunătățim performanța și să implicăm tot uh, mai mulți actori pe plan comunitar. Cred că acestea sunt caracteristicile principale ale acestei operațiuni, ați vorbit, domnule președinte, de învățăminte, de lecții. O să tragem învățămintele în urma acestei operațiuni, care la rândul său a beneficiat de toată experiența acumulată în operațiunile anterioare, mai ales când este vorba de colaborarea cu Națiunile Unite. Vom analiza în continuare ce învățăminte putem să tragem n-am fost aici, n-am auzit uh, discursul lui Alain Leroy, care a făcut o paralelă între uh, cele două transferuri asimetrice de uh, autoritate. Cel care s-a întâmplat în Kosovo, unde Uniunea Europeană a preluat ștafeta de la ONU, pe când în Chad situația este inversă. Se colaborează în mod exemplar cu Națiunile Unite, pentru că e vorba de o cooperare care este Uh, nu atât uh, instituțională cât uh, pragmatică. Avem două texte de mare importanță politică, textul adoptat de președinția italiană și cel sub președinția germană, dar în activitatea de zi cu zi ne concentrăm asupra operațiunilor. Pentru că prima operațiune militară a fost Artemis în Congo, și acolo o, ă, a ă, trebuit să facem niște eforturi pentru a susține o poziție care ă, era imposibil de susținut a autorităților, trebuie să ne axăm nu pe niște scheme instituționale de cooperare, ci sub, asupra acțiunii. Și cred că operațiunea din Chad confirmă încrederea reciprocă și certitudine uh, că există uh, o, un caracter complementar al activităților UE uh, și uh, ONU, că putem să lucrăm împreună și că putem să fim susținuți, așa cum a spus Alain Leroy, dacă ar trebui să procedăm rapid în scopuri umanitare aș spune câteva cuvinte asupra, uh, în legătură cu Atena sau după aceea. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Cred că această cooperare cu ONU este un fenomen care trebuie extins. Am uh, vorbit cu Alan Derra, care mi-a atras atenția asupra faptului că uh, organizarea trebuie să fie diferită. ONU are peste 100.000 de militari desfășurați uh, pentru uh, diferite operațiuni. Pe de altă parte, au un secretariat foarte mic pentru comandarea operațiunilor. De aceea este necesar ca ONU să transfere multe competențe comandanților locali Așadar există o diferență enormă în ceea ce privește dimensiunea. În al doilea rând, când ne referim la militarii europeni care acționează pentru ONU, nu am cifre exacte în fața mea, dar până acum a fost vorba de 1% dintre uh, militarii uh, europeni care au fost angajați în operațiunile ONU. În urma acestui fenomen de uh, transfer, uh, procentul va fi de 3 în loc de 1 al uh, militarilor europeni care uh, activează în cadrul trupelor ONU. Mulțumesc și mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Dacă e să fim um, cinstiți, uh, trebuie să recunosc, nu, nu putem spune nici că acțiunea a fost un, total, uh, un succes total, nici un dezastru total. A fost la mijloc. Au existat uh, multe uh, puncte forte și puncte slabe. Acum cred că ar trebui să stabilim un uh, echilibru clar și onest uh, ca să vedem de ce s-au întâmplat lucrurile într-un fel sau altul. Atunci când uh, EUFOR a fost desfășurat în zonă, atacurile asupra um, organizațiilor umanitare au sporit ca număr. La început, situația rebelilor era foarte critică, dar mai târziu lucrurile s-au schimbat și s-a ajuns la un anumit anumit echilibru. Există un aspect privind uh, care doresc evaluarea dumneavoastră. Uh, Franța și-a desfășurat proprii soldați acolo și uh, Mm, am menționat des că acest lucru este o problemă pentru că nimeni nu putea înțelege de ce unii soldați francezi acționau, acționau într-un fel și alții în alt fel. Această situație va persista și în uh, alte misiuni. Vor exista misiuni paralele ale unor state membre pe lângă cele uh, ale Uniunii Europene. Uh, pentru că aici um, fondul politic al celor două uh, misiuni a fost cu totul diferit. Trufele franceze uh, îl sprijineau pe președinte uh, conform unui tratat între Franța și dictatorul um, local. Ceea ce înseamnă că exista o anumită opoziție între cele două misiuni. Ați spus că cele mai multe state membre iau parte la acțiunea militară sau misiunea militară. Care au spus că nu participă și care sunt cifrele exacte? Aș vrea să știu care dintre statele membre UE um, participă și care nu. Apoi, privind rezoluția 1861, o misiune sub capitolul 7, acolo se menționează în această parte a Ciadului trebuie luate toate măsurile pentru consolidarea securității în zonele misiunii. Toate, toate măsurile se menționează în capitolul 7. Asta înseamnă că se includ și acțiuni ofensive împotriva rebelilor? Dacă citim cu atenție, acesta ar deveni o parte din mandatul Uniunii Europene. Eu cred că este un aspect problematic. În același timp, misiunea din Sudan, din Darfur, uh, A existat vreun acord de cooperare? Cum decurge cooperarea respectivă? Am citit că acest nou sistem a fost utilizat pentru prima dată. Probabil, pentru că au cules informațiile pe loc și doresc să știu dacă este, dacă este adevărat acest lucru. Se găsește această informație pe pagina web a Comisiei, în comunicarea Comisiei. Cred că ar fi foarte interesant și dacă este adevărat aș dori mai multe informații. Apoi, următorul punct. În Austria, în Comisia OECD, Austria i s-a promis că misiunea din Chad ar putea fi considerată ca Uh, ajutor pentru dezvoltare, dar clar, este o operațiune militară și nu are nimic de a face cu ajutorul pentru dezvoltare. Dar, în mod oficial, așa a fost declarată misiunea. Există o poziție a Uniunii Europene în acest sens? Au participat și alte state membre? Pentru că aceasta ar fi un, uh, o modalitate foarte specială de ajutor pentru dezvoltare, ceea ce mie mi se pare imposibil. Adică dezvoltarea una, acțiunea militară e asta. Altfel ar fi vorba de o abuzare a fondurilor. În ceea ce privește situația politică din Chad, dacă nu se îmbunătățește mm, situația grație acestei misiuni, știm că opoziția este încă uh, în uh, închisoare și uh, Uh, există o stare de ur urgență în Darfur care a fost uh, declarată în timpul activității misiunii de acolo. Ori este uh, sarcina misiunii de a opri acest lucru. Vă mulțumesc. Ana Gureșna. Și noi am vrea să salutăm succesul acestei misiuni care pentru noi a fost importantă, mai ales pentru că este o misiune care uh, s-a creat cu multe, foarte multe probleme și așa cum a spus-o, este o misiune europeană, destul de multe state membre au rezistat acestei misiuni europene și totuși ea se justifica deoarece obiectivul era de a asigura stabilizarea într-o țară foarte afectată de uh, conflictul din țara vecinată, uh, conflictul din Sudan, de la Darfur. A fost un efort incredibil uh, din punct de vedere logistic pe care l-am făcut și am a fost încununat de succes și este un pariu pe care l-am câștigat. Faptul, așa cum a subliniat, că s-a putut transfera în termenul prevăzut uh, Națiunilor Unite autoritatea, dar uh, oricum era un termen care nu putea fi garantat de la bun început. Deci faptul că s-a făcut uh, trecerea uh, Uh, în comanda Națiunilor Unite uh, a operațiunii și asta, din punctul meu de vedere, a fost un succes. Uh, ceea ce, mesajele pe care le-am primit din partea ONG-urilor, din partea cetățenilor din CIAD, în acest sens sunt cât se poate de favorabile în ceea ce privește impactul pe care l-a avut misiunea asupra spațiului umanitar și stabilizării din acea țară. Uh, ONG-urile aveau nevoie de astfel de stabilizare pentru uh, a putea uh, să asigure cele necesare refugiaților din Darfur care se află în Chad în prezent. Lucrurile însă au rămas, după cum știți, complicate. Aș vrea să vă întreb Dat fiind că există această legătură atât de clară între ceea ce se întâmplă în Chad și conflictul din Darfur și dat fiind că uh, conflictul din Darfur uh, uh, cunoaște o escaladare din cauza acțiunilor autorităților sudaneze ca reacție la uh, acțiunii uh, curții uh, penale de a-l acuza pe președintele Pașir de crime de război și de alte acțiuni uh, față de poporul, de populația din Darfur. Care este estimarea dumneavoastră? Cum se vor petrece lucrurile? Dacă există uh, deja uh, probleme pe teren pentru forțele aflate acolo, și dacă autoritățile oficialii ONU care au preluat responsabilitatea țin deja cont de toate implicațiile pe care această acțiune a Curții Penale Internaționale și consecințele sale în regiune, uh, inclusiv în Chad, ar putea să le aibă. Mulțumesc! Vă rog dacă puteți să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. O să încerc să răspund la întrebarea domnului Flüger situația la început și creșterea atacurilor, întățirea atacurilor. Da, am ajuns la un moment în care știam foarte bine că situația era grea. Aceasta era rațiunea de a fi a, forței, a prezenței forței acolo. Și evenimentele ne-au dovedit că erau uh, evenimente pe teren, atacuri ale rebelilor. În momentul în care uh, această forță se instala acolo, am ținut cont de asta în planificările noastre și acțiunile, fie că erau ale rebelilor, fie al altor grupuri, se uh, aveau dreptită ONG-urile și organizațiile umanitare. Și noastră ați spus că nu este nicio catastrofă, nicio reușită totală, ci ceva la mijloc. Cred că ați spus asta pentru că este foarte clar că situația s-a îmbunătățit. Uh, nu putem să refacem uh, scenariile uh, de tipul și dacă n-am fi fost acolo. Probabilitatea foarte mare este că dacă n-ar fi fost prezența UE acolo, situația care era mai mult decât volatilă, extrem de tensă, uh, tensionată, această situație ar fi degenerat într-o situație mult mai gravă pentru refugiați, pentru persoane deplasate, pentru acțiunile organizațiilor umanitare. În al doilea rând, întrebarea legată de Franța. Franța nu uh, și-a staționat proprii uh, soldați de îndată ce forța Uniunii Europene a fost instalată acolo. Avem un contingent, uh, Franța are un contingent în Ceat pe care toată lumea îl cunoaște, și asta mai ales pe plan logistic, exista posibilitatea de a ne baza pe acest contingent. Uh, nu Franța a venit să desfășoare uh, trupe pe plan bilateral în același timp sau în paralel cu ceea ce făcea Uniunea Europeană. Exista acolo un contingent cunoscut francez și uh, Orvie care era la fața locului și cred că voința politică era ca acțiunea uh, în reacție la rezoluția ONU să fie una pe deplin europeană și trebuie să vă spun că uh, întreag, întregul uh, lanț al uh, comandamentului a fost foarte uh, vigilent și comanda comandamentul acțiunii a făcut ca această operațiune să fie una întru totul europeană care respectă parametrii uh, înscriși în mandatul acestei forțe. În ceea ce privește uh, obiectivitatea, imparțialitatea, care sunt uh, greu de respectat uh, de către o forță atunci când rebelita atacă. Uh, acest lucru a fost uh, întru totul respectat. Și aș putea să vă spun, pentru că s-a urmărit în mod constant, s-a urmărit în, în mod constant uh, activitățile. Comandantul Naș a venit și a discutat uh, cu factori de uh, supraveghere de la Bruxelles, cu COPS, și s-a asigurat că toți parametrii unei operațiuni europene să fie respectați. Aș trece direct la întrebarea pe care ați adresat-o în legătură cu Uh, GMS uh, numit uh, botezată Copernicus. Copernicus nu este pentru asta, nu are acest, acest scop, ci uh, este destinat misiunilor uh, civile. Există aspecte de securitate implicate în Copernicus, însă uh, ceea ce a fost furnizat ca imagine prin satelit în chat a, a fost transitat prin centrul de satelit și informațiile au fost pentru prima oară pentru prima oară informațiile Uh, date de centru de satelit al Uniunii Europene a furnizat, furnizată unei forțe europene a inclus uh, informații provenind din surse uh, guvernamentale. A fost semnat un memorandum de înțelegere semnat care permite centrelor satelit să beneficieze uh, sau mai bine zis statelor membre din Europeană să beneficieze de informații securizate furnizate de aceste centre. Deci asta s-a furnizat operațiunilor uh, din Chad. Și acest lucru a fost uh, pus în comun uh, pentru centrul uh, satelit uh, în Chad și COPSul a vizitat uh, echipamentele de la Torehon și Om Valerian și acest lucru a permis uh, Uh, în domeniul informațiilor uh, cu caracter uh, spațial, furnizarea acestor informații forțelor desfășurate acolo. Este posibil ca Copernicus să fi fost să se recurgă la Copernicus pentru acțiuni umanitare acest lucru este posibil, însă am lucrat îndeaproape cu Comisia pentru a vedea dacă există elemente din Copernicus de securitate care ar putea fi integrate, însă Copernicus nu a fost uh, folosit ca un mijloc de susținere a unei operațiuni militare. Acest lucru este sigur. Am avut, în schimb, instrumente adecvate cu o nouă uh, etapă în furnizarea informațiilor de origine spațială pentru o operațiune uh, europeană. Dacă minurcat ce vrea să facă în legătură cu sau uh, în conformitate cu articolul 7 uh, în legătură cu uh, rebelii. Dacă rebelii asigură, uh, atacă populația civilă, sigur că minurcat trebuie să îi apere. Rebelii nu sunt oponenți uh, politici, sunt persoane înarmate și cred că nu trebuie să confundăm noțiunea de respect al unui proces politic în care Uniunea Europeană s-a angajat uh, foarte mult și a făcut foarte mult pentru a favoriza dialogul politic și uh, respectul drepturilor omului, dialogul cu opoziția, și ceea ce trebuie să facă o formă, fie că este o forță a Națiunilor Unite sau o forță a Uniunii Europene, confruntată cu acte ale rebelilor îndreptate împotriva civililor pe care trebuie să îi protejeze. Ceea ce vește contribuția forțelor în noua forță a Națiunilor Unite, majoritatea forțelor care au trecut sub comandamentul Națiunilor Unite, nu știu dacă lista mea este exhaustivă, dar e vorba de Austria, Franța, Polonia, Irlanda, Finlanda, Croația și Rusia. Am uh, luat alături de noi uh, țările terțe care erau uh, în eufor. Uh, sunt țări ca Norvegia, cu care am discutat îndelung pentru a vedea dacă pot să participe la misiunea noastră. Uh, au făcut uh, opțiunea de a participa uh, la misiunea ONU, deci uh, Norvegia contribuie acum la misiunea ONU și va continua rolul pe care l-a jucat Italia în domeniul medical, un domeniu extrem de bine organizat. Un alt element în întrebarea noastră Um, coordonarea între amic și MINURCAT. Acest lucru funcționa deja înainte de transferul de autoritate. Este evident faptul că există două operațiuni uh, ONU de ambele părți ale frontierei va uh, favoriza această coordonare. Știți că ceea ce face deosebit de grea situația UNAMID este uh, obstacolele, uh, este legat de obstacolele care au fost ridicate în uh, calea acestei forțe. Ajungem uh, global la uh, cifre care arată uh, un progres semnificativ uh, în ceea ce vește angajamentul în acest tip de operațiuni. nu am uh, mijloacele care să, uh, să pot să răspund uh, la uh, OECD și mijloacele de asigurare a uh, dezvoltării. Um, aceasta este responsabilitatea unei alte comisii. Nu știu uh, dacă s-a procedat așa cum ați deschis dumneavoastră, nu știu prea mult. O operațiune militară nu este o operațiune de uh, dezvoltare care să fie eligibilă pentru capitolul asistență pentru dezvoltare. Sunt însă uh, acțiuni care sunt cu adevărat uh, acțiuni de dezvoltare și particularitatea acestei operațiuni în Chad este că am procedat astfel și statele membre la fel, ceea ce poate să ducă la o neînțelegere și anume statele membre au procedat astfel încât să dezvolte, ca și Comisia, o acțiune de dezvoltare în ceea ce privește acțiunile contingentelor sale în Chad și Republica Central Africană. Am uh, răspuns uh, o constantă a politicii Uniunii Europene și anume uh, să dublăm totul cu activitate politică pentru a favoriza dialogul cu opoziția, și pentru a stimula guvernul Chadian să uh, adopte un comportament care să răspundă standardelor din Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, opoziția. Și este o acțiune care va uh, continua așa cum am făcut-o până acum. Sigur, sfârșitul operațiunii nu este sfârșitul angajamentului nostru în CIAD. Răspuns acum pentru doamna Gomez. Gomes, care este estimarea în ceea ce vește implicarea uh, în Sudan? Este, sigur, uh, o preocupare uh, îndelungată. Am discutat cu ONU care ar fi riscurile inculpării președintelui sudanez. Principalul efect este interzicerea sau împiedicarea ONG-urilor de a-și desfășura activitatea. Pentru moment, și spunem asta cu prudență, atât Uniunea Europeană cât și uh, la nivelul ONU uh, spunem că nu există un efect direct uh, în cea asupra uh, populației de refugiați, însă, desigur, ONU în planificarea sa a luat, a ținut cont de acest element uh, și am făcut-o împreună cu Națiunile Unite atunci când am planificat uh, tranziția. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să ridic o problemă foarte importantă și anume neutralitatea EUFOR. Este percepută problema unui interes francez Ex, exist, ex, da, din cauza prezenței petrolului în Chad. S-au găsit zăcăminte și mm, în prezent acestea nu sunt exploatate de către firmele franceze, de către unele americane și chinezești și chineze. Altă problemă, Copernicus și centrul de satelit. Am insistat întotdeauna că este necesar că aceste trei organizații internaționale că acestea să fie disponibile și cred că este un mare succes faptul că acest lucru s-a întâmplat. Și dacă noi vom trimite efective în uh, teatre militare periculoase, atunci este necesar ca acestea să fie informate cu privire la tot ce trebuie. Ehm, tot ce este relevant uh, pentru siguranța lor. Părerea noastră este că și Copernicus trebuie să facă parte din acest sistem. Cineva a întrebat Comisia cum exact decurge acest lucru. Există cineva din partea Comisiei care poate răspunde la întrebare? Se pare că nu. În orice caz, este o problemă care ne interesează. Poate ar, ar trebui să vă amintesc că am efectuat o vizită la Galileo, am purtat o lungă discuție și majoritatea a spus că Galileo va fi întrebuințat, va fi disponibil pentru toate operațiunile în cadrul PESA, și anume o mare parte a acestui Parlament, este de părere că această resursă trebuie dezvoltată pentru operațiunile desfășurate în cadrul acestei politici. Domnul Vielovietski dorea să ia cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, doamnă director, însă aș vrea să vă pun o întrebare care a fost uh, deja ridicată ca și probleme și care este destul de importantă atunci când ne gândim la uh, problemele acestei regiuni. Poate că puteți să o dați la o parte, poate că nu e chiar responsabilitatea dumneavoastră. Însă acest lucru ne preocupă foarte mult. Uh, problema președintelui Sudanului. Ce credeți? am, noi vrem să rezolvăm problemele și să uh, apărăm uh, populația, să îi ajutăm pe refugiați. Nu sunt împotriva tribunalului penal și înțeleg foarte bine că trebuie să aplicăm măsurile severe împotriva unor persoane care uh, persecută oamenii și acționează contrar legii. Însă ați fost acolo, priviți lucrurile uh, mai de aproape și cunoașteți lucrurile mai bine. Uh, vi se pare că această urmărire în instanță a președintelui uh, sudanez uh, vi se pare uh, pertinentă? Ați ghicit, domnule deputat, că nu o să vă răspund la acest punct, pentru că acesta depășește competențele mele. Uh, prefer să mă refer la ceea ce știu, ceea ce cunosc. Uh, toată lumea cunoaște punctele din ambele puncte de vedere. Există o uh, justiție internațională pe care toată lumea o dorește și în același timp există situații în care acest lucru poate să aibă efecte și consecințe ca cele pe care le-ați menționat cred că toate statele membre, toți actorii politici aveau în minte aceste două elemente, iar lucrurile au fost gestionate uh, în respectul amândurora. Dar nu pot să vă răspund mai mult de atât, așa cum ați ghicit. Aș vrea, domnule președinte, da, să vă întreb dacă pot să-mi permit, pentru că Comisia nu a răspuns la Copernicus. Aș vrea totuși să citesc, pentru că aveți tot interesul ca Parlamentul uh, să vegheze ca să existe o bună utilizare a tuturor instrumentele care există în domeniul spațial. Consiliul a dorit un dialog structurat între Consiliu și uh, Comisie în ceea ce privește aspectele uh, spațiale. Avem o uh, cooperare uh, strânsă cu Comisia uh, cu, în legătură cu aceste uh, chestiuni și asupra uh, Copernicus. Uh, în ceea ce vrește centrele eh, satelit pe care eh, le-am eh, menționat, cooperează deja cu Comisia în legătură cu aceste probleme GMS și Copernicus. Vom vedea cum uh, aceste centre de satelit ar putea uh, să susțină și mai mult Copernicus. Dar nu pot să spun că pentru această operațiune am utilizat direct uh, imagini care sunt generate din într-un alt sistem decât cel aprobat. Majoritatea Parlamentului European sprijină această poziție. înțeleg argumentele pro și contra. Cred că ar trebui să dezbatem doar problemele care intră în sfera noastră de competență. Există un tribunal uh, penal internațional, s-a luat o hotărâre. Noi acum trebuie să decidem ce poziție luăm noi în această privință. Cum ar putea evolua cel mai bine lucrurile. Evident că vom continua eforturile de a găsi o soluție politică la acest conflict, deoarece soluțiile politice sunt întotdeauna mai bune, mai bune decât cele. Domnule președinte, Uh, n-aș vrea ca întrebarea pe care am pus-o în legătură cu implicațiile uh, incriminării președintelui Bashir să fie interpretate ca uh, creând uh, îndoieli în legătură cu uh, uh, fundamentarea uh, uh, hotărârii luate de Tribunalul uh, Penal Internațional. După părerea mea, Uniunea Europeană vrea să facă absolut totul pentru a ajuta tribunalul să uh, uh, îl aducă în fața justiției pe acest individ, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană a lucrat activ astfel încât chestiunea de la Darfur să fie discutată și transmisă de Consiliul de Securitate Tribunal Penal Internațional, pentru că Sudanul nu a recunoscut niciodată jurisdicția Curții uh, Tribunalului uh, Penal Internațional și grație Uniunii Europene, și asta știm foarte bine că uh, exista administrația uh, Bush în Statele Unite care niciodată până în prezent nu a recunoscut uh, jurisdicția Curții Tribunalului, Uniunea Europeană a fost cea care a făcut totul pentru ca Consiliul uh, de Securitate să transmită cazul Darfur uh, Tribunalului Penal Internațional. Deci, dacă tribunalul a reacționat, asta este rezultatul uh, lobby-ului făcut de Uniunea Europeană. Deci, după părerea mea, nu se pune problema ca uh, statele, statele membre ale Uniunii Europene sau Uniunea Europeană să pună sub semnul întrebării hotărârea luată de tribunal. Domnule Pluger, vă acordăm un singur minut. Mulțumesc foarte mult. După cum am spus de multe ori, trebuie să fim corecți din punct de vedere democratic, dar consider că Comisia nu dorește să răspundă la întrebare. Eu nu pot accepta acest lucru pentru că este prea important și doresc să subliniez acest lucru. În al doilea rând, situația juridică este foarte clară. Vreau să o clarific din nou. Parlamentul European poate decide ce vrea. Un singur lucru este posibil în condițiile date. Există tratatul de la Nisa, care conține prevederi care nu se regăsesc în tratatul de la Lisabona. Avem o situație juridică și un ordin juridic căruia trebuie să ne supunem. Este simplu. Utilizarea acestei resurse în mod direct pentru operațiuni militare este foarte problematică. Se întâmplă din cauza comisie, comisiei, care nu se află prezentă. Mulțumesc că am luat notă de acest lucru. Cred că putem aprofunda problema cu altă ocazie. Haideți să trecem la subiectul Atena. Am să mă încurc cu toate aceste denumiri și dăm cuvântul din nou doamnei Arnu. Mulțumesc, domnule președinte. Atena a fost uh, creată pentru a favoriza gestionarea fondurilor comune într-o operațiune. Cum știți, tratatul Uniunii Europene prevede ca în ceea ce privește operațiunile și implicațiile militare sau în domeniul uh, apărării, finanțarea este una făcută prin contribuții ale statelor membre și nu de la bugetul comunitar. Uh, articolul 28, aliniatul 2 din tratat pe care le cunoașteți foarte bine, cred. Deci, pentru facilita punerea în aplicare a operațiunilor militare, s-a instituit la începutul 2004 mecanismul Atena care permite gestionarea costurilor comune pentru operațiuni. Încă o dată, vă spun, finanțarea nu este vorba decât de un mecanism de finanțare uh, restrânsă uh, care reunește contribuțiile statelor membre care sunt calculate aceste contribuții pe baza venitului național brut. Acest lucru permite să preluăm uh, costurile aferente cartelor generale și infrastructurilor și, în al doilea rând, de a finanța aprovizionările care trebuie făcute în comun și care sunt refacturate fiecărui terț uh, stat sau fiecărui stat membru atunci când există uh, uh, țări terțe participante în funcție de consumul făcut de persoanele din această terță, țară, terță țară. Deci, pentru o anumită operațiune se face estimare, după care Consiliul aprobă bugetul operațiunii plecând uh, de la uh, sumele care uh, se stabilesc în final. Acesta este principiul în spate mecanismului Atena. Din punct de vedere operațional, el prezintă avantajul de a pune la oaltă, de punere în comun uh, uh cheltuielile pentru uh, infrastructuri și cartierul general. Aceasta permite uh, o, o mai bună gestionare și permite printr-un sistem care este echivalentul a ceea ce numim startup uh, funds, fonduri pentru începerea unei activități, să facem această activitate de finanțare. Element cheie în capacitatea de reacție este să avem un sistem de la bun început care să reunească finanțarea necesară pentru desfășurarea și punerea în aplicare a infrastructurilor și a tuturor echipamentelor de care este nevoie. Iată, acesta este sistemul Atena, un sistem uh, flexibil și aș spune realist pentru că ține cont de faptul că tratatul prevede că în astfel de domenii există operațiuni militare și de uh, apărare, iar finanțarea este una făcută de statele membre, pentru că aceasta era starea de spirit în tratat și tratatul trebuie respectat. Iată de ce avem această finanțare Atena. La nivelul statelor membre se poartă discuții uh, uh, aprinse în legătură cu ceea ce este uh, cost comun și ceea ce nu este uh, cost comun, sub președinția franceză s-a prelungit sistemul care uh, permite uh, pentru grupurile uh, de uh, luptă uh, tactică să avem uh, o, o Uh, extindere uh, să avem niște costuri mai mari decât pentru o operațiune obișnuită este aceste dispoziții permit să acceptăm mai multe uh, costuri pentru uh, un uh, grup de uh, luptă și aceasta până la sfârșitul lui 2009. Dacă aveți întrebări și concrete în legătură cu mecanismul Atena, colegul meu, Thierry Boucher și eu vă stăm la dispoziție. Äh, Încă o întrebare pentru mm, clarificare. Există și țări care se abțin apoi altele care sunt de acord, însă spunând că nu vor participa, și alte țări care participă. Întrebarea mea este următoarea. Äh, er äh, Mecanismul Atena privește și țările care se abțin și țările care au spus da, vor, vom participa și cele care au votat pentru, dar nu vor participa, sau doar țările care participă activ? Atena se aplică tuturor uh, statelor membre pentru operațiuni, uh, mai puțin Danemarce care are clauza opt-out. Deci tot ceea, este, ceea ce este cost comun uh, este luat în considerare există o dispoziție teoretică care permite unui stat membru să se abțină și deci uh, să se sustragă uh, obligației de finanțare a costurilor comune, dar această posibilitate nu a fost uh, utilizată până în prezent. einzelne Leute gab, die überrascht waren, äh, dass man trotzdem äh, voll an der, äh, an der Finanzierung Äh, äh, beteiligt gewesen äh, ist. Isabel Fabian Lüdel, text. <laughs> N-aș citit textul, da, e adevărat für diese klarstellung. das heißt also wenn ich das zusammenfasse es gibt also die theoretische möglichkeit dass Mulțumesc pentru clarificare. Există o posibilitate teoretică pentru o țară să se abțină și dacă face acest lucru, atunci țara respectivă nu este nevoită să plătească. Vă mulțumesc. Domnule Flügel. Cred că este o problemă interesantă, importantă. Din câte știu eu, uh, situația din Germ Germania, operațiunea din CEAD a fost cofinanțată de către Germania. De aceea informația aceasta este foarte interesantă, dar nu se potrivește cu experiența mea empirică. Eu am înțeles că numai Danemarca, din cauza mm, opțiunii sale de ieșire, nu a fost nevoită să participe la finanțare. Cele trei categorii menționate de domnul Van Hogel, Vogel uh, noi cunoaștem uh, din literatură că există multe contradicții. Are statul membru posibilitatea să spună nu nu participăm la finanțare? Acțiunea comună precizează toate acestea. Deci, există cazul Danemarcei, care prin definiție beneficiază de clauza opt-out nu participă la finanțare. Acest lucru este automat pentru restul. Regula este ca toate statele membre care aduc, fie că aduc contribuții la uh, operațiune sau nu, participă la costurile comune, ceea ce nu este prea mult în ceea ce privește costurile generale uh, ale operațiunii. Costurile comune nu reprezintă decât o mică parte a operațiunii, uh, iar pentru restul, ca și în cazul uh, NATO, deși statele membre nu au aceeași poziție în cadrul acestor două structuri, există sistemul potrivit căruia cei care contribuie plătesc. Deci costurile comune eh, sunt cele care reprezintă o mică parte și care exprimă solidaritatea statelor membre atunci când au hotărât să participe la astfel de operațiune. Și ultimul caz, eh, care este posibil, un stat membru anunță în prealabil că se abține și, în consecință, nu participă la finanțarea comună. Este o posibilitate care există în textul uh, tratatului, în general, și care se poate aplica, de aceea, uh, și mecanismului Atena. Uh, Așa cum a spus-o doamna Arnu, Partea care este acoperită de aceste costuri generale reprezintă aproape 10% din uh, cheltuielile uh, misiunilor uh, militare desfășurate de politica europeană de securitate și apărare. Dar, sigur, există această împărțire a Um, poverii uh, administrative și uh, sigur uh, ceea ce face FESA nu poate să întârzie desfășurarea misiunii. Ce putem noi, cei din Parlament, să facem pentru a ajuta ca statele membre să cadă de acord asupra unei noțiuni mai uh, cuprinzătoare a ceea ce intră în costuri comune. Din câte știți, este o chestiune dificilă între uh, statele membre, unde pozițiile sunt uh, foarte diverse. În calitate de Parlament European, structură, aveți libertatea de vă exprima dorința să existe o solidaritate și o eficiență mai mare. Și la nivel național este important să existe o dezbatere politică. Asta nu este competența mea, însă trebuie să existe o dezbatere politică, să vedem dacă într-adevăr în capitale se dorește o solidaritate uh, uh financiar atunci când e vorba de o misiune europeană. Acest lucru trebuie discutat și în cadrul altor structuri și la NATO există tendința să existe o creștere a ă, costurilor comune și ar fi păcat ă, pentru o Uniunea Europeană să ă, existe o creștere a costurilor comune într-o altă organizație și Uniunea Europeană să nu poate să beneficieze de aceasta. Așa cum ați spus-o, doamnă, hotărârea se ia cu unanimitate și numai o pică parte o reprezintă costurile comune în contextul costurilor pe care, generale pe care le presupune o operațiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru noi. Această dezbatere a fost foarte importantă și a clarificat multe probleme pentru activitatea viitoare a subcomisiei noastre, cred că trebuie să ne axăm pe două lucruri. În primul rând pe finanțare a operațiunilor desfășurate, care se plătesc de la bugetul european și sunt supuse controlului Parlamentului European. Și apoi vrem să vedem cum funcționează acest lucru în detaliu mai ales în cadrul Atena, pentru că mi-amintesc de discuția privind uh, diurnele, cine răspunde de acest lucru și așa mai departe. Acest lucru devine foarte tehnic, dar cred că ar fi interesant să comparăm aceste două aspecte, uh, finanțarea, împărțirea uh, poverii de finanțare, Există înscrie la cuvânt? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Arnu, pentru contribuția la această dezbatere și la succesul acestei cooperări și sper să vă vedem data viitoare. Trecem mai departe. Și discutăm despre Georgia. Cred că trebuie să menținem scurtă discuția, chiar dacă este importantă. Este important să existe un raport privind misiunea noastră în Georgia și privind faptul că am reușit să, să ne dăm seama că a fost un efort considerabil din partea comunității europene Secretariatul Consiliului a lăudat această acțiune Această uh, operațiune a avut loc, ceea ce este un lucru uh, laudabil, și anume în uh, condiții, în, fiind foarte constrânsă temporal. Suntem conștienți că încă există dificultăți și observatorii noștri nu pot vizita Abkhazia, și am uh, abordat uh, din două puncte de vedere și dintr-un avampost și dintr-un loc de unde, unde uh, calea era blocată. Nu am putut determina gradul distrugerii. Este o distrugere considerabilă, dar nu am putut putut face distincția între gradele de distrugere. Însă, personalul militar din zonă s-a plâns că binoclurile primite nu erau corespunzătoare pentru asemenea misiune. a fost interesant de aflat ce s-a întâmplat în teren. Întrebarea este acum ce facem? În contextul misiunii uh, europene, era aproape sigur că misiunea ONU nu se va desfășura și a, a fost o singură misiune pentru că nimeni altcineva nu voia să fie prezent, ceea ce ridică problema duratei acestei misiuni. A fost planificată pentru o anumită perioadă, dar ce se întâmplă mai departe dacă ONU și OECD nu vor mai fi prezenți? În cursul primei misiuni în Georgia, am fi avut acces la aceste două provincii în anumite condiții, pe când la ultima vizită acest lucru nu mai era valabil. Ceea ce înseamnă că subiectul ne va preocupa intens în următoarea perioadă parlamentară. Acesta este un raport foarte scurt din punctul meu de vedere și acum aș dori să Uh, aflu cine dorește să ia cuvântul. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru o delegație excelentă. Mi-a făcut plăcere să lucrăm împreună. Cred că ne-am făcut, ne-am achitat de sarcini, am fost ajutați și de serviciile Consiliului și ale Comisiei. Uh, în scurt timp am reușit să ne uh, facem treaba și doresc să mulțumesc colegilor care, așa cum ați spus, domnule uh, von Vogau, am uh, dorim să, analizăm, să analizăm din punctul de vedere al subcomisiei. Privind uh, sfârșitul mandatului din septembrie. Uh, ați sugerat, ați, am găsit uh, o seamă de zone pe care nu le menționez pentru că vor fi folosite de cei care vor să uh, denunțe asemenea acțiuni. Dar mie mi s-a părut că există, uh, au existat aspecte um, organizatorice care n-au fost optime, dar, dar nu au periclitat succesul operațiunilor. Uh, aceasta a fost o misiune care a devenit operațională în două săptămâni și credem că este un caz de succes. Și mulțumim pentru faptul că s-au obținut uh, uh, forțe polisionești în teren. Personalul a fost foarte calificat, cu experiență în Balcani au existat și probleme privind respectarea de către Georgia a acordului privind identificarea um, uh, uniformelor între personalul de poliție și militar sau alte probleme delicate. Acestea nu au avut uh, un caracter partizan. O mare Problema este că cei din uh, Osetia de Sud și rușii nu permit accesul uh, pe, în zona din, de pe cealaltă parte a frontierei. Ne pare rău că nu am putea vedea cu ochii noștri. Am uh, observat un ritual bizar la postul de graniță. trei uh, polițiști se duc în zona dintre cele două uh, posturi de frontieră care nu trebuie să existe și stau acolo și așteaptă. Apoi uh, cei din Osetia de Sud, dacă, dacă doresc, ies și stau de vorbă. Poate avea loc un schimb de informații. Apoi, cu alte ocazii nu se întâmplă acest lucru vedeți că există lunetiști ruși postați acolo, un tank rusesc, apoi pe dealurile dintre uh, ei se află o bază rusească cu, peste, cu între 3500 de trupe, însă lumea și-a făcut treaba și au existat asemenea schimburi de informații informale, uh, și uh, doresc ca ambele părți să-și facă uh, treaba. A fost o situație interesantă. Un alt punct privind uh, îngrijorările, uh, legăturile cu celelalte uh, misiuni. Dacă, nu știu dacă este vina Uniunii Europene, dar nu există o legătură de lucru între cele, o relație de lucru între cele trei misiuni. Apoi, uh, în raport s-a menționat lucru foarte frustrant pentru personalul uh, de pe teren și cred că toată lumea știe că actuala reglementare financiară nu permite mai multă flexibilitate în ce privește achizițiile, uh, lucru pe care uh, noi dorim să-l urmărim uh, și care a devenit clar după această misiune dacă vrem să dezvoltăm uh, funcțiile acestei uh, inițiative, nu putem aplica un set rigid de reguli tuturor situațiilor. Și apoi, în ce privește problemele de frontieră, cred că am am avut o atitudine foarte deschisă, n-am venit cu prejudecăți față de uh, întrebarea dacă misiunea trebuie să continue sau nu. Uh, important mi s-a părut să avem o discuție serioasă pe această temă la momentul potrivit și nu e niciun dubiu că funcția de a uh, aduce o anumită stabilitate a fost realizată și că focurile de armă care se mai aud sunt uh, fie din cauza unor uh, osetini beți care mai trag cu pistolul în aer, deci nu e vorba de conflicte, ci mai degrabă de astfel de situații de uh, bucurie și de asemenea începește uh, răpirile, cred că au mai fost două anul acesta, a fost vorba de răpiri cu intenții criminale și n-au fost uh, chestiuni uh, politice Pe de altă parte, a fost un articol publicat de un analist uh, politic rus care a spus că în această vară Rusia va dori să termine ce a început anul trecut. Deci nu putem exclude posibilitatea unui alt conflict, însă deocamdată cel puțin misiunea a avut foarte mult succes și argumentul uh, de a continua această misiune nu este legat de fapt, ideea că două sau 300 de polițiști neînarmați europeni ar putea să-i oprească pe cei 5 sau 6 mii de ruși. Dar pentru că ai oameni acolo, la fața locului, care raportează foarte corect ceea ce s-a întâmplat, atunci, dacă este un incident care ar putea duce după aceea la un conflict, cel puțin această situație ar putea fi raportată corect și asta înseamnă că niciuna dintre părți nu ar putea folosi vreun pretext ca să înceapă un nou conflict atâta vreme cât noi ne aflăm acolo pe teren. Cred că asta este cel mai important argument ca să continue misiunea. Celălalt va fi, așa cum tocmai ați spus, domnule Van Forgau, este că rușii au drept de veto în misiunile Națiunilor Unite și OSCE și în iunie se va discuta acest lucru la Națiunile Unite. Și s-ar putea ca până la sfârșitul mandatului uh, misiunii uh, Uniunii Europene din septembrie să fim singurii rămași pe teren și e mai puțin important cine face treaba la fața locului, mai important este ca această treabă, această misiune să fie făcută. Deci poate că în septembrie vom putea lua o decizie mai clară în această privință, văzând ce se va întâmpla cu celelalte misiuni. Și în fine, am făcut și o vizită la uh, taberele uh, refugiaților interni și am văzut cât de repede au fost create uh, unități de cazare pentru uh, oamenii aceștia care au fost forțați să-și părăsească casele din cauza conflictului de aceast- din vara trecută, dar și din ultimii 15 ani de fapt. Și am întâlnit un bătrân de 90 de ani care a luptat în armata roșie împotriva lui Hitler și care a fost forțat să-și părăsească casa din Osetia de Sud și ne-a spus și ne-a emoționat foarte mult uh, N-am crezut că în uh, secolul 21 o să mai fiu forțat să-mi părăsesc casa din acest motiv și e o afirmație care mi-a rămas în memorie și uh, suntem foarte preocupați de soarta refugiaților interni. Evident, e partea misiunii noastre să vedem ce se întâmplă cu acești oameni și ne-am întâlnit și cu interlocutorii noștri georgieni și am discutat această problemă, deși uh, mai degrabă Comisia AFET se ocupă de asta, nu noi, dar erau foarte mulți oameni extrem de entuziaști de Uniunea Europeană, de relația cu Uniunea Europeană și am discutat uh, problemele legate de energie, de poziția geografică a Georgiei din acest punct de vedere. Deci uh, a fost uh, imposibil pentru ca noi să avem această misiune fără a avea și o perspectivă mai largă a contextului în care se derulează lucrurile acolo. Cred că a fost o misiune foarte utilă și am învățat lucruri foarte utile pentru, și pentru misiunile viitoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Beer. Microfonul este redeschis de vorbitor. Întotdeauna uh, discutăm despre următorul uh, uh, mandat al viitorului Parlament și vreau să mă rezum așadar la două probleme. În primul rând, este corect ca Uniunea Europeană să înlocuiască o misiune OECD pentru că totuși avem nevoie de un organism care să fie implicat și rușii și în al doilea rând în ce privește instrumentele de stabilitate. Încerc să menționez instrumentul de stabilitate pentru că acesta este folosit în Georgia, se uh, oferă de exemplu fonduri pentru a se construi aceste case pentru persoanele, uh, pentru refugiații interni. Și am cerut Comisiei să clarifice ce înseamnă clar acest lucru. Uh, riscăm ca dreptul refugiaților de a se întoarce în propria lor țară să fie subminat de faptul că li se construiesc aceste case noi rapid, case care pot deveni până la urmă locuințe pe termen lung și care ar rămâna la nesfârșit uh, uh, reîntoarcerea lor la locurile de baștină. Asta e un lucru pe care Uniunea nu-l susține, pentru că este principiul întoarcerii în locul de origine, la propria casă. Deci cred că Trebuie să punem uh, sub uh, semnul întrebării această fațetă a instrumentului de stabilitate. Da, spune președintele, cred că e foarte important acest subiect. Uh, mulțumesc încă o dată pentru raportul pe care l-ați făcut, stimate coleg. Trebuie să spun că sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Am fost impresionat de vizita pe care am făcut-o. Am văzut două feluri de refugiați, cei care au fost uh, Uh, forțați să fugă imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice, ci, ci și cei care au fost forțați să fugă anul trecut, recent. Așadar, am vizitat unul dintre, una dintre aceste uh, tabere. De fapt, era vorba de o clădire, uh, un bloc înalt, unde oameni uh, locuiau acolo de 10-12 ani și aveau condiții bune, dar tot doreau și ne-au, tot ne-au spus că își doresc să se întoarcă Pe de altă parte, Există, cum spuneam, aceste case care au fost uh, construite foarte rapid. Intenția a fost să se asigure orice tip de adăpost posibil pentru acești oameni, mii de oameni. Și e vorba de uh, rânduri nesfârșite de case foarte mici pentru, pentru aceste familii de refugiați și Uh, vizitând acea zonă îți dai seama că nu există niciun fel de magazin în zonă, niciun fel de centru comunitar, doar case. Deci nu erau decât adăposturi uh, create pentru că acești oameni să poată să supraviețuiască iernii foarte aspre. Și nici nu cred că sunt foarte atractive. Nimeni nu cred că și-ar dori să stea uh, în aceste case mai mult decât e absolut necesar deci cred că uh, din punct de vedere al instrumentului de stabilitate, cred că a fost o decizie justificată să îl folosim cu acest scop, uh, să fie folosit cu acest scop de a oferi refugiaților un adăpost. Deci cu siguranță uh, aceste case nu sunt menite uh, să eternizeze o situație uh, provizorie. Deci sunt uh, strict cu scop de adăpost, cu scopul de a adăposti pe acești oameni și mai ales în perioada de iarnă. Și cred că e o întrebare importantă dacă noi va trebui să luăm atitudine în perioada de timp care ne-a mai rămas până la alegeri uh, în legătură cu această chestiune sau să lăsăm chestiunea pentru viitorul Parlament. Opinia celor care au făcut parte din această delegație ar fi că dacă se dovedește că acestea, această activitate nu va putea fi continuată de o altă misiune, atunci ar fi responsabilitatea Uniunii Europene să-și prelungească misiunea proprie. Asta e concluzia pe care o trag eu cel puțin, dar să nu uităm că vorbim în contextul unor discuții mai generale între Georgia și NATO, Georgia și Uniunea Europeană și că, evident, mai există și întrebarea dacă Uniunea Europeană ar trebui mai mult sau mai puțin să se retragă cumva din acest conflict, e o întrebare pe care trebuie să ne opunem și să o luăm în considerare înainte să se ia o decizie finală. Și cred că putem încheia discuția pe acest punct aici și să trecem mai departe. Uh, am reușit să ne respectăm uh, uh, programul și să începem acum uh, seminarul privind resturile de material explozibil provenit din război și poluarea maritimă. Așadar, bun venit la acest uh, workshop dedicat poluării uh, marine cauzată de rămășițe provenite din război, materiale explozibile și uh, cu toți cunoaștem uh, cât de importantă este această problemă, mai ales, ea a devenit importantă mai ales după cele două războaie mondiale care au devastat Europa în secolul 20. Subiectul a revenit pe agenda uh, mai ales din cauza proiectului Nord Stream, uh, care prevede instalarea unei conducte care să treacă pe fundul Mării Baltice și această conductă ar putea Uh, fi instalate foarte aproape de zeci de mii de uh, uh, kilograme de muniție rămasă neexploată din cel de-al doilea război mondial. Vreau să urez bun venit ambasadorului Leton, care participă la această întâlnire, ambasadorul uh, Vaidaos, verba ambasadorul Lituaniei, îmi cer scuze. Subiectul Uh, va fi uh, introdus de domnul John Hart, care lucrează la Institutul Internațional de Cercetare privind uh, pacea și se ocupă de cercetare în domeniul armelor chimice și biologice. După aceea vom avea prezentări de la domnii Jeffrey Osborne, care este la Departamentul Verificare, Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice de la Haga, și domnul Mark Koch, care recent a uh, încheiat o activitate de cercetare pe acest domeniu la Universitatea Uniburg. Fiecare uh, vorbitor va avea 10 minute și după aceste prezentări inițiale vom avea o dezbatere deschisă cu membrii comisiei, subcomisiei, cu experții invitați și acum dau cuvântul primului vorbitor. Domnul Hart, domnul John Hart. Mulțumesc. Uh, trebuie să uh, dați numai 10 secunde ca să îmi proiectez punctele care constă coloana vertebrală a spiciului meu. Um, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc organizatorilor pentru posibilitatea de a prezenta uh, acest document. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului Gerard Quell și celorlalți uh, care au făcut posibil această prezentare. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru ocazia că sunt doi, au fost desemnați doi experți din afară care au semnalat neajunsurile acestui document. O să parcurg câteva transparente acum și dacă cineva dorește un exemplar cu această prezentare în PowerPoint, o să îl las la dispoziția um, organizatorilor uh, sau puteți să mi le adresați uh, pe adresa mea, care este prima parte numele meu, arond.sipri.org. Uh, Unul dintre motivele acestei discuții este că au fost create Uh, stocuri uh, în așteptarea unor conflicte armate. După războiul, primul război și al doilea război mondial au trebuit uh, abandonate sau dezafectate astfel de arme și în mod tradițional ele au fost fie îngropate sau fie abandonate în mare. Se descoperă permanent astfel de depozite, să le spunem, și este foarte greu să uh, vedem uh, câte muniții au fost aruncate în uh, Marea Baltică, dar aș vrea să spun că se pot face cercetări în ceea ce vrește cifrele legate de producție și de transport al acestor muniții în ceea ce privește Marea Baltică, mult din ceea ce s-a făcut, s-a făcut uh, în cadrul Convenției din 1992 privind uh, protejarea mediului uh, marin în Marea Baltică. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, dacă vorbesc prea repede. Acest acord este gestionat de către Comisia de la Helsinki. În anii 90 există așadar un exercițiu de a învăța de a afla mai mult în legătură cu dimensiunile acestui fenomen de aruncare a muniților în Marea Baltică. Prin, uh, potrivit uh, uh, greutății, cam 30-40 de tone metrice au fost aruncate în Marea Baltică. Totuși există estimări uh, care uh, vorbește de 168 de mii de uh, tone pentru aceeași zonă. Cred că o să trec peste toate aceste lucruri. Aș dori să vă arăt câteva imagini. Cred că cea din stânga din uh, partea de sus a ecranului. Este un, probabil, un uh, vas dintr-o operațiune uh, din anii 60 în largul coastei Statelor Unite, iar în dreapta sunt containere de o tonă. Dar sunt experți în publicare, știu poate mai bine, iar imaginile de jos sunt din Marea Baltică. Iată imagini care provin de la un manual care să-i ajute pe pescari și pe alții să identifice munițiile. În partea de jos, în mijloc, există uh, uh două uh, torpile. Uh, Există uh, în partea de mijloc uh, o mină uh, aruncată în mare. Iată o hartă care este reprodusă în mai multe feluri. Inițial vine, provine din raportul HELCOM, unde au fost identificate zonele unde au fost aruncate muniții chimice Acestea reprezintă numai o subcategorie pentru că există o cantitate mai mare de muniții convenționale, inclusiv uh, aruncate în lacuri și lângă uh, bazele militare. Deci au fost desfășurate astfel de activități de cercetare. În uh, document puteți citi mai mult despre asta, nu o să discut mai mult despre asta în acest cadru. Acest lucru provine și din uh, informații din uh, documentul de briefing, așa încât uh, nu o să vorbesc nici despre asta prea mult, le regăsiți datele în documentul in extenso. Iată un alt transparent. Sunt niște remarci generale în legătură cu caracteristicile muniților, atât muniții convenționale cât și chimice. în uh, diferitele aspecte pe care le presupune înțelegerea dimensiunilor uh, abandonării astfel de muniție, există mai mulți actori. Unii lucrează în cadrul programului Cadru 6, un program special care a implicat uh, Uh, instituții de cercetare în domeniul mediului din zona Mării Baltice. Acestea au o oarecare abordare a uh, testării și înțelegerii uh, dimensiunilor și amplasamentului zonelor unde au fost abandonate aceste muniții. Aceștia sunt scufundători care practică scuba diving-ul uh, ca o uh, distracție. Apoi există baze de date arheologice care au fost constituite. Am menționat câteva dintre acestea în document și de asemenea există și o comunitate de experți uh, în probleme de abandonare, de eliminare a acestor amuniții și experți din cadrul structurilor uh, care se ocupă de controlul armamentului, care uh, au și niște puncte de vedere care ar putea fi discutate. Iată factori uh, de uh, mediu. Din nou, și asta se regăsește în documentul uh, de bază. Doresc să îmi închei intervenția, să mă încadrez în cele 15 minute, așa că nu o să mă refer la ei. O să menționez câțiva factori la factor general la ce ne gândim când vorbim despre sănătatea mediului și sănătatea umană. Este important uh, să facem o diferențiere între toxicitatea cronică și acută. Există o normă, un standard care spune uh, este atribuită lui Paracelsus și ceea ce este nocivă uh, atunci când e vorba de toxicitate este doza în care este folosită o substanță. Doza letală ar fi pentru 15% pentru populație. Există de asemenea greu să se aplice modele animale altor specii. De asemenea, uh, stabilirea uh, semnificației biologice uh, a rezidurilor biochimice și chimice nu există o înțelegere de plină a relației cauză-efect de multe ori. Și dacă ne gândim despre percepția publică, un lucru care se menționează în mod periodic este uh, diferențierea între uh, substanțe chimice, uh, să zicem, care apar în mod natural și cele generate în mod artificial. Însă există un aspect uh, psihologic al modului în care este perceput riscul. Ceva care este generat artificial face mai mult rău. De pildă, bioxidul de uh, sulf, uh, mercurul apare uh, uh, natural. Este important să ținem uh, cont uh, de rata de diluare și rata de dispersie Uh, odată ce un element uh, poluant uh, este aruncat în mare și concentrarea acestuia se diluează în părți pe milioane, este important să avem toate acestea în vedere atunci când discutăm despre un loc unde sunt aruncate astfel de resturi. Uh, apoi uh, uh, gazul Uh, el hidrolizează la peste 90 de grade Celsius, dar când temperatura este de 2-3 grade Celsius, ce se întâmplă? Se formează o crustă, iar înăuntru uh, conținutul este viscos uh, și se poate păstra așa mai multe decenii. Deci atunci când este adus pe un vas, crusta se poate sparge și conținutul viscos al gazului uh, irritant O altă problemă este uh, contaminarea cu arsenic. N-am să intru însă în mai multe detalii. Apoi există și alte categorii de muniții uh, convenționale care sunt uh, îngropate și care se răspândesc. Aveam și alte lucruri pe care vreau să le spun în legătură cu toxicitatea, dar cred că o să trec peste ele. Și o să trec la concluzie. Iată o listă pe care nu o să o citesc, însă la punctul 2, în ceea ce privește relevanța uh, cercetării în domeniul uh, toxicității Uh, când ne referim la activitățile viitoare, trebuie să avem în vedere că există mecanisme pentru a încerca să culegem în mod sistematic, să raportăm uh, și să actualizăm datele uh, de toxicologie și un aspect care ar putea fi avut în vedere ar fi punerea în aplicare a înregistrării, evaluării, autorizării și restrângerii substanțelor uh, chimice, și anume e vorba de directiva RICI, și există la Helsinki agenția privind uh, substanțele chimice, care a început să strângă informații pe uh, bază temporară anul trecut și mai mult de 65 de mii uh, de întreprinderi uh, au depus 2,6 uh, milioane de cereri de înregistrare în ceea ce privește substanțe chimice care se intre în baza de date. Ideea este aici că din motive de siguranță trebuie să existe un coș de noi cerințe prin care să încercăm să demonstrăm că o substanță chimică nu face rău, nu este nocivă, mai degrabă decât să așteptăm până când apare informația că o astfel de substanță chimică poate să fie dăunătoare. În esență, există selecția tehnologică și acceptarea din punct de vedere politic al acestei tehnologii uh, Există o serie de tensiuni în ceea ce privește recuperarea unor astfel de muniții. Uh, au uh, a fost manifestată o poziție uh, susținută în ceea ce privește incinerarea. Cred că se poate face totul sau se poate aștepta și nu se face nimic, însă în absența unor uh, motive hotărătoare care să ne determine să facem ceva, este mai bine să lăsăm munițiile acolo unde sunt. De multe ori uh, aceste muniții uh, sunt foarte adânc îngropate. Există cercetări care încearcă să stabilească informații mai pertinente în ceea ce privește. Însă Uh, s-ar putea să avem un corp de muniții care să fie complet corodat și altul care nu a fost corodat. În uh, cazul în care uh, astfel de muniții au fost îngropate în beton, unele sunt libere în beton și atunci cred că ideea este să înțelegem întâi mai bine care este nivelul factorilor poluanți din Marea Baltică în general de asemenea, este tot mai mult posibil să integrăm toate seturile de dată care sunt generate de diverse mecanisme. Deci uh, se pot prelua informațiile uh, de la cei care uh, doresc să păstreze epavele unor vase. Sunt vase de război păstrate din anii 1600 și, de asemenea, cred că există loc de mai multe cercetări folosind uh, surse care nu sunt uh, în limba, scrise în limba engleză și puteți uh, citi pe ecran și celelalte puncte. Însă aș vrea să spun în final că, indiferent de abordarea care pentru care se optează de a face ceva sau a nu face nimic, recuperarea muniților în diverse modalități sau uh, punerea în aplicare a unor noi uh, mecanisme de supraveghere, la urma urmei uh, este ca soluția tehnică să se bazeze pe fezabilitatea din punct de vedere tehnic și indiferent care este presiunea politică sau percepția publică, fiecare uh, lucru trebuie abordat așa cum trebuie și trebuie uh, raportat cum se cuvine. Uh, dar acest lucru trebuie să se facă în mod rațional uh, sau uh, echilibrat, dar și aici punctul de vedere este foarte subiectiv. Ceea ce este pentru unul echilibrat, pentru altul nu. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Jeffrey Osborne. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a participa astăzi. Mulțumesc tuturor organizatorilor. Am putea să stingem luminile puțin ca să putem vedea mai bine fotografiile? Ca introducere, ca să mă prezint, eu sunt Jeff Osborne de la Organizația pentru interzicerea armelor chimice. Sunt responsabili de recuperarea armelor chimice, mai ales celor uh, fabricate înainte de 46, numite și uh, vechi și abandonate, arme chimice vechi și abandonate. Convenția privind armelor chimice uh, dorește să supravegheze distrugerea acestora și verificarea siturilor industriale și asigurarea asistenței internaționale în domeniul chimiei în, uh, organizația este în La Haga și există 100 și ceva de state membre care au uh, semnat. Noi monitorizăm declararea, stocarea și distrugerea armelor chimice, precum și instalațiile de producere. Eu lucrez în cadrul ramurei de demilitarizare, care răspunde de toate aspectele chimice legate de distrugerea Uh, acestora. CDB uh, scopul principal al meu este să explic care este um, uh, istoria acestui, uh, acestei organizații OPCW. Secretariatul tehnic recunoaște diferitele poziții luate de statele membre privind recuperarea uh, armelor abandonate în mare. Nu dorim să uh, luăm o poziție pentru sau pentru uh, acestor poziții sau uh, privind recuperarea armelor. Există aspecte tehnice privind declararea, stocarea și distrugerea armelor respective în cadrul în ceea ce privește interpretarea textului CWC. Pentru cei, cei care nu cunosc această convenție, Iată care sunt uh, prevederile acestei convenții. Una uh, principală a convenției este că țările părți vor declara dacă posedă uh, arme chimice sau dacă există arme chimice localizate în teritoriul pe care îl controlează. În ceea ce privește toate uh, armele chimice, cele fabricate înainte de 1946, toate uh, părțile vor declara dacă dețin dacă le dețin, și vor furniza toate informațiile necesare privind acestea. În ceea ce privește armele chimice abandonate, fiecare parte va declara dacă există asemenea arme pe teritoriul său și asigură toate informa informațiile diform, uh, disponibile, conform uh, anexei 8. Nu există cerințe pentru statele membre să declare armele chimice îngropate înainte de data de 1 ianuarie 1977 sau abandonate în mare înainte de 1 ianuarie 1985. Dacă asemenea arme sunt recuperate, atunci uh, țara parte trebuie să se află în posesia armelor chimice și, conform termenilor convenției, atunci armele trebuie, uh, trebuie declarate și uh, distruse, conform convenției. Mai adaug faptul că un stat membru a furnizat uh, pe, cale volunt- pe uh, bază voluntară informații. Nu sunt informații privind alte uh, locuri de abandonare în mare. Cele mai multe arme chimice recuperate sunt de la uh, locuri terestre. Acest lucru este periculos pentru că au loc uh, identificări greșite și uh, accidente. Pentru cele maritime, uh, procesul poate fi mai dificil și mai uh, periculos. Nu au fost declarate uh, locuri cu arme chimice maritime de către statele membre. Uh, În general, se consideră că este vorba despre arme chimice vechi care au fost abandonate în mare și au ajuns la țărm sau care au fost intenționate pentru abandonul în mare și nu au ajuns până în larg. Problema cu aceste arme sunt uh, consecvente. De multe ori nu se află acolo unde ar trebui să fie. Toate articolele care au fost identificate și pe care le menționez aici, până acum au fost declarate și distruse conform convenției. Acestea includ munițiile din Italia, din Regatul Unit, din Statele Unite și din Japonia. Este dificil uh, să se uh, egaleze experiența pe care o are OPCW privind uh, lucrul cu aceste arme. Uh, în peste 75 de, de țări s-a aplicat o abordare flexibilă, recunoscând faptul că fiecare loc are, uh, comportă probleme specifice. În fiecare, fiecare loc este diferit, fiecare acțiune de recuperare este diferită și toate trebuie evaluate evaluate separat pentru a găsi calea cea mai bună de acționa pe viitor. Unele dintre modurile de lucru ale OPCW reprezintă modificarea procedurilor și utilizarea unor proceduri specifice. Am uh, acordat și asistență la fața locului pentru a vedea dacă există arme prezente și a determina care este gradul de pericol. Aceste vizite sunt separate față de procesul de verificare și sunt destinate să ajute Uh, în probleme care îi uh, depășesc competența. Pe baza rezultatelor acestei vizite, statul parte poate decide care este modul cel mai uh, adecvat de a merge mai departe. Acest lucru s-a efectuat în locuri precum Etiopia, Vietnam și Panama. Asistența tehnică s-a acordat și Italiei acum 2 ani, când s-au descoperit mii de muniții în mare parte convenționale, provenind dintr-un mare număr, număr de țări într-un singur loc. Peste 600 de, 600 de arme vechi au fost identificate, categorisite pentru a fi ulterior uh, distruse de către Italia. Secretariatul tehnic are niște proceduri modificate pentru circunstanțe neobișnuite în Japonia și China, pentru o recuperare mai eficientă și o mai bună verificare și distrugere a armelor dinainte de 1943 pentru ca operațiunile să fie mai eh, eficient, să fie eficientizate. OPCW recunoaște că există circumstanțe deosebite în Austria, unde s-a, a, a, fost aprobată, a, trans, a fost aprobat transportul a unui mare, a, unei cantități mari de asemenea arme. A, Distrugerea armelor chimice, fie terestre, fie uh, pe mare, este un proces uh, dificil. Recunoaștem că există multe opinii pe această temă, însă odată recuperate aceste arme, ele se supun convenției și trebuie verificate și uh, distruse în mod adecvat. Obiectivul ultim al convenției este distrugerea în condiții de siguranță a acestor arme. Nu avem informații privind intențiile sau activitățile vreunui stat parte în acest sens, secretariatul tehnic este pregătit să facă tot ce trebuie pentru a conlucra cu acestea, pentru a asista în procesul de distrugere, dacă acesta va avea loc, cu o abordare pe baza transparenței și uh, comunicării, acest lucru este posibil. Pentru cei care nu cunosc sfera de acțiune a uh, Convenției, iată aici este SS Rosten, vedeți uh, o filmare pe partea dreaptă. Într-un uh, container de 100 de tone există 301 de mii de bombe la bordul acestei nave. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și următorul uh, uh vorbitor este domnul Bart Koch. Good evening, ladies and gentlemen. Dr. von... Bună ziua, doamnelor și domnilor, domnule dr. von Fogau, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această dezbatere. Cum spuneam, în următoarele 10 minute mă voi concentra pe stația din Marea Baltică și acesta este o, mare o mică parte din dizertația mea de doctorat pe care o voi susține săptămâna viitoare. Mai întâi aș vrea să fac o introducere privind locurile unde a fost aruncată muniție și în special muniție chimică în Marea Baltică, să vorbesc după aceea despre riscurile legate de aceste cantități de muniție, nevoia de a lua măsuri și apoi să ofer unele concluzii. În primul rând, uh, zonele submarine cu armament uh, nu sunt o problemă caracteristică doar pentru Marea Baltică, ci pentru toate uh, mările, ba chiar pentru râuri și mici lacuri. Trebuie să facem distinția între muniție convențională și muniție chimică. Fiecare are caracteristici specifice privind uh, conținutul și evident că uh, muniția chimică e mult mai periculoasă și mai rea. Majoritatea muniției chimice își are originea în, în uriașele arsenale nefolosite din uh, cel de-al doilea război mondial și din lipsa de tehnologii de distrugere a acestor uh, muniții în acel moment. Aruncarea în mare a părut să fie cea mai eficientă cale de a scăpa de un milion de uh, tone de armament convențional și apoi 300.000 de tone de muniție chimică uh, în contextul uh, demilitarizării Germaniei dintre 1945 și 1948. Cum s-a ajuns la aruncarea acestora în mare uh, Considerații legate de cost și logistice au exclus aruncarea acestora în zone adânci din Atlantic de 4.000 de metri. S-a considerat că Marea Baltică era cea mai ușoară alternativă, uh, cu adâncimi de 10 până la 120 de metri, cu excepția zonei Cagăra care merge până la 600 de metri adâncime. Surprinzător, muniția chimică a fost uh, în principal aruncată în locuri oficiale, să le spunem așa, în Uh, zona Skagerrak și Marea Baltică uh, și în Marea Nordului de-a lungul coastei. Vă arăt trei uh, fotografii. Iată forțe aliate care distrug agenți chimici aruncându-le în gropi în pământ. De obicei se turnau în aceste gropi și pe aceea erau acoperite cu pământ sau uneori erau arse în gropi deschise. Iată o fotografie din zona Skagerrak. Aici uh, a fost aruncată muniția chimică. De fapt, au fost abordate nave de transport încărcate cu această muniție și iată aici o fotografie de la Pornhorn uh, unde muncitori germani care nu aveau niciun fel de echipament de protecție uh, Uh, manipulau aceste proiectile, lucru care a dus la incidente oribile. Care au fost alte uh, locații în Marea Baltică, în special uh, Deutsche Bucht, Little Belt, zona Skagerrak, așa cum puteți vedea pe hartă, și zona Kattegat, Gotland, și Bomholm. Bornholm, în centrul Mării Baltice, este principala locație de uh, scufundare a acestor uh, muniții. 80.000 de de tone, cel puțin, de muniție chimică și convențională au fost aruncate în zona Skargag, împreună cu, aproximat, cu cel puțin 74 de nave, Există cel puțin 32.000 de tone de muniție chimică care au fost aruncate în zona Bornholm și alte 2.000 de tone la Gotland. Pentru Marea Baltică nu există date uh, în care, pe care să ne putem baza în ce privește muniția chimică, dar ne gândim la 100.000 de tone cel puțin doar de pe coasta germană. De asemenea, există foarte multe locuri locații neoficiale de acest tip, cel puțin 17 am găsit uh, zone, cel puțin 17 zone suspectate de a avea acest statut și lucrurile s-au, au mers în acest fel până la sfârșitul anilor 80 și de asemenea au fost uh, aruncate și multe materiale ale uh, aliaților odată cu muniția germană. Uh, au existat zvonuri privitoare la un acord de discreție asupra acestor uh, aruncări de muniție între Statele Unite și Marea Britanie, Britanie și de asemenea zvonuri că rușii ar fi aruncat și material biologic. În ce privește agenții chimici aruncați, există o varietate completă de la acidul prusic și până la uh, gazele cu efect paralizant, dar și gaz ilariant a fost aruncat, de asemenea, și, uh, din punctul meu de vedere, acesta uh, provoacă cea mai mare problemă, efectul de nucă de cocos, așa cum s-am menționat deja, prin hidroliză, pentru că Ca să vă dau câteva exemple, în primul rând, în cazul contactului direct, uh, știm că au existat pescari care au avut contact direct, au fost 450 de incidente de pescari care au avut contact cu aceste bucăți de uh, gaz ilariant uh, solidificat și de asemenea s-a produs o toxicitate cronică în lanțul trofic. O multitudine dintre acești agenți au potențial mutagenic, carcinogenic și teratogen, mutagen, carcinogen și teratogen. Se poate evalua accesul la armele chimice și la agenții conținuți în aceștia în contextul uh, terorismului. Sunt anumite cantități de acest tip de muniție aruncată la adâncimi de numai 5 sau 10 metri și există și pericolul emisiei uh, bruște de conținut toxic dacă, să zicem, s-ar uh, scufunda o navă în zona respectivă sau din alte motive. Și nu în ultimul rând, avem și rezultatele coroziunii progresive pe care, care se traduc într-o scădere a manipulabilității uh, muniției și creșterii caracterului toxic. Nevoia de acțiune. Ce ar trebui să facem? Pe de o parte, avem o creștere a preocupării globale privind uh, aruncarea acestor uh, muniții și privind riscurile ecotoxicologice pe baza investigațiilor recent făcute. Avem o creștere a presiunii de a acționa, mai ales din cauza proceselor de coroziune și a creșterii emisiilor și a problemelor legate de manipularea acestei muniții și creșterea numărului de tehnologii disponibile pentru a recupera în siguranță, a manipula și a distruge mai ales muniția chimică, prin intermediul uh, roboților sau măsurilor de transport potrivite, camerelor de detonare, etc. Concluzia mea este că remedierea cel puțin parțială a, mai ales sau a cel puțin a locurilor celor mai, într-o situație cea mai critică, pare de neevitat din punct de vedere ecotoxicologic. Situația în Marea Baltică, trebuie spus, este foarte specială și fără precedent. O lipsă de acțiune în următorii ani va crea probleme care vor fi virtual de nerezolvat pentru generațiile viitoare și care le vor amenința siguranța. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru intervenție și acum dau cuvântul ambasadorului uh, litanian în uh, țările de jos, domnul Vaidotas Verba. Distinși membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să fac câteva remarce în numele Lituaniei și uh, participării uh, sale în organizația pentru uh, interzicerea folosirii armelor chimice cu sediul la Haga. Uh, Abandonarea armelor chimice și muniților în mare uh, a fost uh, o sursă de preocupare într-un uh, număr de forumuri internaționale, de foruri internaționale. Deliberările și rapoartele din aceste foruri internaționale au dat date în legătură cu dimensiunile acestui fenomen de aruncare a armelor chimice. Uh, Uh, totuși, uh, nu au fost, uh, deși au fost furnizate o serie de linii directoare în legătură cu modul în care trebuie abordate aceste arme și uh, modul în care putem să reducem uh, riscurile la adresa uh, populației și a mediului, totuși nu s-a ajuns, nu s ajuns la raporturi conclusive în ceea ce privește factori importanți, care includ amenințarea relocalizării armelor ca rezultat al derivei, condiția actuală a munițiilor care au fost abandonate în acest fel și efectele pe termen lung asupra mediului. De asemenea, există o largă de înțelegere că orice activități în ceea ce privește fondul mării uh, trebuie să fie întreprinse uh, în locurile unde se află astfel de arme uh, chimice abandonate ar trebui să facă în prealabil obiectul unei evaluări a riscului potențial înainte ca aceste activități să fie întreprinse de autoritățile naționale. În uh, decizia sa, Parlamentul European uh, de crearea cadrului comunitar de colaborare în domeniul uh, poluării marine accidentale sau deliberate, uh, cere cooperarea pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a răspunde în caz de incidente care implică astfel de deversări sau uh, potențiale riscuri și de uh, răspândire a petelor de ulei sau substanțelor dăunătoare. Convenția de la Londra din 72 și protocolul său din 96 interzic aruncarea de agenți chimici și biologici. Uh, Convenția privind armele chimice, care a intrat în vigoare în 1997, interzice producția, achiziția, de, de stocarea, transferul și utilizarea armelor chimice și cere ca distrugerea tuturor stocurilor uh, de arme chimice să se uh, realizeze. Convenția privind armele chimice nu cuprinde armele chimice care au fost aruncate în mare înainte de 1985. În același timp, Convenția uh, lasă la latitudinea statelor membre decizia uh, de a declara uh, sau nu abandonarea în mare a armelor chimice. Lituania susține punctul de vedere că această convenție nu cuprinde armele chimice aruncate în apă, în apa mării înainte de 1985. Convenția lasă statelor membre uh, atitudinea de a adopta hotărâri dacă să declare aceste abandonări uh, a armelor uh, chimice în mare. După cele, conferinței de, cele de-a doua conferințe de revizuire Lituania a uh, întreprins mai multe activități, inclusiv organizarea unui seminar în Vilnius în legătură cu perspectivele cooperării uh, internaționale în legătură cu armele chimice aruncate în uh, mare. Lituania a prezentat problema în cadrul primului Comitet al Națiunilor Unite și a întreprins o serie de consultări bilaterale. Există o tot mai mare înțelegere uh, a necesității de a se implica în uh, organizații internaționale uh, pe această temă. Litania vizează cooperarea pe baze voluntare între statele membre și organizații internaționale relevante cu scopul de a trece în revistă documentele Uh, existente pentru a stabili numărul și amplasamentul potențial al locurilor unde au fost uh, aruncate astfel de arme chimice. În al doilea rând, Uh, să se furnizeze informații uh, din diverse surse uh, istorice pe baze anuale. În al treilea rând, împărtășirea acestor informații în legătură cu armele chimice care au fost aruncate în mare, cu Secretariatul Tehnic și cu Organizația de Interzicere a Armelor Chimice și a statelor membre participante la această organizație. În al patrulea, în continuarea activităților de informare a populației în legătură cu riscurile posibile de a intra în contact cu astfel de arme arme chimice aruncate în uh, mare și, în al cincilea rând, dezvoltarea și uh, distribuirea de materiale pentru industriile marimite, maritime pentru a educa populația în legătură cu riscurile unor astfel de arme chimice. Astfel de materiale pot să includă linii directoare în ceea ce privește siguranța în cazul intrării în contact cu astfel de uh, arme chimice. De asemenea, sperăm că instituțiile comunitare vor sprijini și vor uh, întreprinde activități de cooperare cu organizațiile internaționale pertinente în scopul de a consolida capacitatea statelor membre de reacție în cazul unor incidente cu astfel de arme chimice aruncate în mare. Nu trebuie să ne uh, temem uh, de includerea unor importante uh, probleme legate de armele chimice pe agenda Uniunii Europene și a uh, organizațiilor internaționale. Ordinea de zi a astfel de organizații este uh, îmbogățită cu această temă importantă a armelor chimice aruncate în mare și va spori interesul statelor membre față de cadrele multilaterale. De asemenea, vreau să vă influ- să uh, Vă spun că acest document a fost distribuit de către secretariatului. De asemenea, există uh, copii uh, ale CD-urilor uh, CD care au fost uh, realizate cu ocazia seminarului de anul trecut. În primul uh, comitet al Națiunilor Unite există intervenția mea în legătură cu amplasamentul chemilor, uh, armelor chimice. Vă mulțumesc încă o dată și dacă există întrebări de adresat uh, uh, în legătură cu poziția noastră, aș fi bucuros să le răspund. Vorbitorul nu, folo nu folosește microfonul.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 și, și uh, m-a interesat această prezentare. Am doar uh, o mică observație că mm, privind această dezbatere, uh, două jumătate de oră, timpul este insuficient, ar trebui o dezbatere amplă care să aibă loc atâta timp cât este necesar pentru a atrage atenția Parlamentului uh, precum și a întregii Uniuni Europene, deoarece subiectul discutat comportă multe riscuri pentru țările uh, din zona Baltică. Sunt uh, în zonă oameni care doresc să locuiască în uh, zonele respective și nu vor să fie martori la moartea Mării Baltice și poluarea rapidă a acestora, a acesteia, ca urmare a unei uh, atingeri uh, accidentale a acestor arme scufundate acolo. Referit referitor la prezentările efectuate, am și o întrebare. Dacă am timpul necesar, voi uh, exprima și poziția mea, dar sub formă de întrebare mai întâi. Vreau să subliniez faptul că unul dintre aspectele care fac ca riscurile să crească este lipsa de informare privind aceste locuri de abandonare a armelor. Și când există informații privind amplasamente precise din uh, zona Skagerrak, de exemplu, lipsa unor acest, astfel de informații în partea de est a Mării Baltice se datorează unor uh, circumstanțe speciale din punct de vedere istoric adunarea baltică, care reunește parlamentele la trei state baltice, a abordat această problemă, în special din anul 2002, și s-a reușit să se obțină o imagine care însă nu se, prezent, nu se prezintă astăzi, dar uh, îmi amintesc foarte bine ce s-a descoperit atunci și s-a stabilit, și anume decizia privind uh, abandonarea celor arme uh, luate de către cei care au câștigat al doilea război uh, mondial a avut în vedere uh, abandonarea lor într-o într-un uh, în loc să fie uh, s-a revenit asupra deciziei de a le arunca într-un loc adânc din Uh, Oceanul Atlantic în favoarea aruncărilor în Marea Baltică. Și întrucât această abandonare a armelor nu a fost exercitată de către victimele vestice, aceasta a căpătat forma unei abandonări a armelor în vase, ca încărcătură pe vase. Și marina sovietică a utilizat altă uh, metodă. Nu a aplicat această măsură, ci a dispersat muniția și este foarte dificil să stabilim care sunt locurile în ziua de azi. Ehm, sporesc riscurile, scad riscurile, dar nu eh, scade și nevoia de a lucra asupra acestui, acestei probleme. Așa cum spunea uh, domnul uh, Hart în prezentarea sa, problema este să lucrăm pe baza faptelor de care dispunem astăzi, atâta timp cât uh, istoria evenimentelor și uh, deciziile luate în trecut uh, ar fi de mare ajutor. privind această deosebire între abandonarea muniției ca încărcătură și abandonarea muniției libere sau dispersate accidental este importantă. Și din nou doresc să menționez că unele state s-ar putea să nu fie dispuse să își împărtășească întru totul informațiile deținute privind abandonarea în mare a armelor. Știm că aceste informații există în arhivele lor, dar, într-adevăr, poate exista o atitudine de reticență din partea statului care neagă răspunderea de a, a privind o asemenea abandonare în mare. și nu își asumă răspunderea pentru posibile dezastre care pot avea loc în prezent. Problema noastră trebuie să fie aceea de a prezenta uh, într-un mod mai amplu uh, problemele, fără a evita aspectele politice. Chiar și aspectele morale trebuie luate în discuție. Privind uh, problemele privind uh, posibile dezastre ecologice trebuie să nu fie menționate secrete. Din punct de vedere uh, uh, chiar și din punct de vedere penal există o problemă. Din nou, nu menționez problema constatată atunci, ci ceea ce a menționat domnul Hart, și anume a face ceva sau a nu face nimic. Poziția predominantă a fost de a nu face nimic și de a continua să așteptăm. Se întâmplă sau nu se întâmplă ceva? Aceasta denotă o lipsă de răspundere și ideea de a construi sarcofaci în, în, pentru vasele descoperite cu asemenea muniții a fost deja atunci prezentată. Dar ce facem cu armele dispersate? Atunci, dacă zonele sunt delimitate clar, acest lucru ar fi de ajutor. Poate că un document obligatoriu pe plan internațional ar trebui să fie adoptat undeva la, la nivel înalt, în niște structuri internaționale, pentru a descoperi informația, pentru că aceasta să nu mai fie menținută secretă. Dacă un stat menține informația secretă, secretă acesta este un o faptă penală, deoarece lumea are nevoie de aceste informații. Și din nou am auzit despre armele mm, abandonate în mare care au fost acoperite de către Convenția privind armele chimice. Au fost recuperate. Dar poate că există interese de a nu se recupera aceste arme, ca să nu fie supuse convenției privind armele chimice, ca să nu existe probleme privind construcția conductei Nord Stream. Atitudinea companiei Nord Stream față de problemele delicate este foarte descurajatoare. Vă prezint întregul istoric privind modul în care Parlamentul a încercat să, să accepte cerințele stricte uh, privind această întreprindere, dar totul este ignorat și neglijat. Acum când uh, compania ne prezintă rezultatele cercetării. Acest, acest uh, cercetare a fost finanțată de către Gazprom cu sute de, de milioane de euro. Putem avea încredere în datele respective? Uh, a avut loc într-un uh, moment dificil atunci când capitalismul sălbatic a pus stăpânire pe Rusia. Deci uh, există un uh, risc uh, major pentru zona Mării Baltice. Dacă există sugestii din partea raportorilor, ce se poate face de către Parlamentul european în acest sens. Ne-ar ajuta să ne spuneți. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule Landsbergis, pentru întrebările foarte interesante. Avem, uh, timp și, avem nevoie de timp și pentru răspunsuri. Doamna Angelica Ber. Da, mulțumesc, domnule președinte. De ani, de mai mulți ani, deja se discută uh, despre aceste arme, despre aceste muniții, despre aceste bombe care la un moment dat uh, amenință să ne explodeze în față. Sau uh, uh, unii spun că e vorba de muniții care continuă să se uh, deterioreze. Problema aici este cea a responsabilității politice. Pot să vă descriu uh, situația din uh, landul Schleswig-Holstein, din uh, nordul Germaniei. Am întrebat dacă se ține un registru, dacă există un registru privind uh, munițiile, vechile muniți vechea muniție. Am pus această întrebare, mi s-a spus că nu ar exista un registru, după aceea am întrebat municipalitatea din Hamburg uh, și am găsit până la urmă acest registru. Și nu e vorba doar de arme chimice din al doilea război mondial, e vorba și de arme pe bază de muniție pe bază de fosfor și uh, grav mi se pare că mi s-au refuzat de multe ori uh, răspunsurile la întrebări. În calitate de ales, de responsabil politic, Am uh, pus aceeași întrebare guvernului landului care avea în componența sa și uh, miniștrii ecologiști. Uh, și am pus întrebarea și Guvernului Federal, mi s-a spus că guvern, din partea Guvernului Federal am primit răspunsul că nu e o problemă a Germaniei Federale pentru că Germania Democrată a făcut aceste lucruri, că aceste muniții au fost aruncate în mare după înfrângerea Germaniei în cel de-al doilea război mondial. Așadar, Trebuie văzut uh, foarte clar care e situația, trebuie făcute studii, pentru că De exemplu, pescarii sunt uh, plătiți dacă aduc uh, muniția care se prinde în nevoadele lor, dar evident că multe nave nu au capacitatea să transporte această muniție și atunci eu arunc. Am vorbit cu mulți pescari și ei mi-au spus Uh, că de multe ori o pur și simplu o aruncă. Și am răspuns, sper că măcar o răsfirați puțin, pentru că dacă o aruncați uh, înapoi nu o să știm unde ajunge. În fine, responsabilitatea politică. Am discutat acest subiect și în Parlament uh, când am dezbătut Cartea Verde și cred că am avut idei foarte bune privind modalitățile de cooperare, cred că trebuie să căutăm instrumente care să ne permită, de exemplu, să oferim uh, sumele necesare pentru a căuta aceste muniții, avea o evaluare de cost, așa cum s-a făcut pentru conductele baltice și se poate face și aici. Și apoi există și alte probleme Dacă sunt uh, muniții îngropate în, uh, deci pe, pe uscat, uh, poate nu sunt îngropate prea adânc și când se infiltrează apa sau zăpada sunt probleme. Sau dacă sunt aruncate în mare, ni se spune că sunt niște hărți și pe baza acestor hărți sunt căutate aceste Uh, depozite subacvatice de muniții și constatăm uneori că nu le mai găsim, deci hărțile nu sunt foarte corecte. Parlamentele naționale trebuie să coopereze mai strâns cu Parlamentul European ca să rezolve cumva situația. Nu încerc să stabilesc acum cine e vinovat de situație. Cred că pur și simplu trebuie rezolvată această situație, trebuie eliminat pericolul, trebuie să colaborăm în uh, cadrul Uniunii Europene Uh, și asta devine cu atât mai evident dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe coasta Norvegiei în ultimele luni. Deci trebuie să avem informații cât mai bune pe care să le transmitem apoi tuturor comisiilor de pescuit, comisiei de mediu și așa mai departe și să construim relația strânsă cu statele membre. Pentru că aceasta e o problemă care privește pe toată lumea și oamenii și ecosistemul și poate putem acționa un pic mai inteligent decât am făcut-o noi în Germania de Nord recent și cu siguranță să nu lăsăm problema la nivelul pescarilor uh, care să mute muniția aceasta de colo-colo. N-am o întrebare specifică, mi s-a părut o discuție foarte interesantă și mi se pare foarte clar că avem multe lucruri de făcut, iar lucrul cel mai important este responsabilitatea politică. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum uh, vom avea, sper, niște răspunsuri și vă rog să fiți foarte conciși pentru că nu mai avem timp. Știu că este o problemă importantă, dar suntem presați de timp. Vom începe cu domnul Hart. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și pentru toate observațiile. Voi uh, încerca să trec în, în revistă lista privind fezabilitatea tehnică. Cred că este important să se găsească un uh, amestec corect de experți tehnici și juridici. În linii mari, cred că este dificil să se răspundă prin da sau nu la problema, uh, întrebarea privind fezabilitatea. În unele cazuri, uh, da, este fezabil, în multe cazuri există posibilități de explodare, de detonare a acestor muniții la locul uh, la unde se află, dar nu există un răspuns ușor, pozitiv sau negativ. Ține de detalii. Privind costurile, se pot face mm, estimări ale costurilor în două moduri. Pe baza unui angajament politic, de exemplu, parteneriatul uh, G8 decide că un anumit, uh, o anumită sumă să fie asigurată, dar atunci când încerci să stabilești costurile de jos în sus, unul dintre aspectele ne, uh, neclare este găsirea unei soluții ecologice. Unele se bazează pe distrugerea terestră, care nu sunt uh, acceptabile din punct de vedere politic, pentru că pot exista acționări în instanță. Poate domnul Koch ne poate spune cât costă programul uh, german de eliminare a acestora, dar cred că un punct de referință ar fi programul american privind stocurile de arme chimice, care se ridică la peste 30 de miliarde de dolari. Există um, Uh, uh, există instalații disponibile. Uh, un exemplu de care mă amintesc este um, instalația Münster din Germania, care se ocupă de armele atât chimice cât, fi, cât și convenționale. N-am vrut să mă axez prea mult pe istoric în, și în prezentare n-am spus foarte mult privind uh, cele notate de către mine. Am încercat să mă încadrez în timp. Dar sunt cu totul de acord. Mă interesează foarte mult aspectele istorice. Putem intra mult în detaliu și uh, este, există loc de, uh, de furnizarea informațiile în uh, toate limbile. Cred că zona Mării Baltice este una dintre zonele mai bine înțelese. Nu acesta este cazul cu Marea Mediterană și Marea Neagră, pentru că au existat și acolo abandonări de arme chimice. Au fost și alte observații privind dimensiunea politică, dar se poate face o analiză politică. Dar mie mi s-a cerut un material informativ și am încercat să evit uh, o analiză politică în sine. Cred că cercetarea privind conducta se efectuează de către niște organizații de mediu reputabile și cred că acest lucru <clears throat> uh, înseamnă că institutele respective vor uh, ține cont de constatări și părerea mea personală este că ceea ce vor face ei va fi bine primit de către uh, uh analizele peer review. E dificil de estimat ce se va întâmpla odată ce intră în joc uh, aspectele politice. Este o altă poveste. De, cred că aspectele politice vor fi aspectele politice. Cred că ar trebui să merg mai departe. Un alt aspect în final s-a menționat lipsa de informații privind amplasamentele în largul coastei germane. Există informații, dar depinde cum abordați, abordați primirea informațiilor, pentru că există diferiți uh, factori uh, implicați. Cred că pe baza dizertației doctorului Koch, multe dintre aceste aspecte trebuie clarificate, adică natura armelor, amplasarea lor în largul coastei germane. Nu cred că ar trebui să comentez prea mult privind celelalte aspecte, de exemplu privind politica Uniunii Europene sau ce ar trebui să întreprindă Parlamentul și așa mai departe. Ah, nu ține de competența mea. Vă mulțumesc. Domnule Osborne, <clears throat> Mulțumesc, domnule. Așa cum s-a menționat uh, anterior, uh, mare parte din toată această discuție este de natură politică. Uh, sunt expert tehnic și o să rămân departe de sfera politicului, mai ales în ceea ce vește organizația privind interzicerea armelor chimice, nu avem comentarii. Aș sunt expert tehnic și aș vrea să spun că în prezent, în ceea ce privește recuperarea armelor chimice aflate sub apă, japonezii uh, dețin conducerea, sunt lideri în uh, lume în momentul de față. Și am învățat multe observând operațiunile japonezilor. În același timp, aceste operațiuni sunt însă foarte limitate. În patru ani au recuperat și distrus uh, 3000 uh, de uh, arme uh, chimice. Dar asta se întâmpla numai la armele aflate la 10 metri uh, sub apă. Distrugerea acestor arme este posibilă, există tehnologia necesară, uh, uh, astfel de tehnologii se folosesc în Japonia, au fost folosite și în China în, și în Germania. Totuși, uh, recuperarea uh, este cea care pune probleme de ordin tehnic și aici sunt cantonate majoritatea dificultăților. De exemplu, detectarea acestor uh, arme. În momentul în care se face o detecție magnetică, aceasta detectează numai, uh, nu numai apele, dar și toate metalele care se află în zona respectivă japonezii uh, recuperează o mie de bucăți de metal pentru fiecare uh, detecție de arme. Ceea ce a spus uh, ceea ce au spus colegii mei și comentariile care s-au făcut arată foarte clar că sfera de cuprindere a acestei probleme nu este foarte bine înțeleasă. Uh, dacă sau nu se face recuperarea, trebuie să se bazeze pe informații uh, cât se poate de solide. Și sunt teme pe care unii doresc să se concentreze. Mulțumesc! Mai avem numai 10 minute de interpretare. Numai 4 minute de interpretare. uh, au fost uh, proiecte în care s-au uh, au fost uh, recuperate muniții de către scafandri, dar nu vrem ca scafandrii să, uh, se, uh, să meargă în adâncuri să recupereze astfel de arme. Avem nevoie de Uh, roboți pentru a face acest lucru și un alt punct în ceea ce privește fezabilitatea din punct de vedere uh, tehnic este tera apei care ne permite să uh, despărțim de Uh, agentul chimic APA să împărțim uh, muniția chimică în bucăți pe care le putem uh, transporta în siguranță până la echipamentele de distrugere. Acestea sunt două tehnologii care vor fi pe piață dacă există fonduri în 2-3 ani. Terea sub apă este uh, experimentată acum în largul coastei germane. Un alt punct reprezintă pescuitul. Ehm, și pentru asta ă, se face o ă, activitate de lobby extrem de semnificativă. Au fost ă, raportate incidente, 150, de astfel de incidente numărul a crescut atunci când uh, s-au plătit despăgubiri uh, pentru uh, pierderea capturilor, dar au fost și zvonuri în care s-a spus că se va interzice pescuitul în zonele unde se face abandonarea unor astfel de arme pe baza unor incidente care au fost raportate. Deci este mult uh, de știut în legătură cu aceste incidente uh, și tot ceea ce este distribuit uh, în Marea Baltică și ciclul acesta de recuperare și aruncare din nou în apă de către pescari. Mulțumesc. Numai câteva minute pentru domnul ambasador. Mulțumesc Probabil că sunt singurul din acest panel care poate avea o atitudine și o abordare mai degrabă politice decât tehnice. Uh, și vreau să subliniez că de aproape 2 ani uh, Lituania a încurajat uh, statele membre ale Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice să se implice în discuția problemelor armamentului chimic aruncat în diverse locații Problema nu este să amendăm, să schimbăm Convenția privind armele chimice ca atare, ci să încercăm să atragem cât mai multă atenție posibil din partea diferitelor țări și organizații internaționale și a indivizilor pentru a discuta această problemă. De aceea încurajăm foarte mult discuția și, dacă vreți, încurajăm uh, oferirea de informații factorilor de decizie pentru a pregăti terenul pentru o decizie uh, mai târziu și, evident, în așteptarea soluțiilor tehnice care ar trebui să vină. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați luat parte la audierea noastră. Cred că ați uh, demonstrat cât de importantă și cât de urgentă este această problemă și trebuie să tragem concluziile corecte și să identificăm corect prioritățile. Sunt sigur că nu vom putea să ne rezolvăm toate problemele deodată. Va trebui să luăm anumite decizii dure privind prioritățile. Evident, se întâmplă tot felul de lucruri cu uh, conductele în Marea Nordului, dar până la urmă este vorba și de nevoia de a proteja coastele maritime și de a proteja zonele de pescuit. Întrebarea care se pune este ce trebuie făcut de acum încolo. Asta este lucrul despre care trebuie să discutăm. Mulțumesc foarte mult. La revedere.